can we start? Stimați colegi, putem să începem? Avem foarte multe de făcut în această dimineață. Stimați colegi, stimate colege, vă urez bun venit la reuniunea Comisiei noastre de Cultură cu un program încărcat astăzi, de aceea în așa că trebuie să și începem cât de repede. Începem cu punctul întâi de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Putem să adoptăm această ordine de zi așa cum arată. Există cineva care se opune? Nu e cazul, atunci adoptăm ordinea noastră de zi. Trecem la punctul 2 și anume aprobarea proceselor verbale. Aveți procesul verbal din 3 septembrie, îl găsiți între documentele dumneavoastră. Are cineva observații la acest proces verbal? Se pare că nu este cazul, atunci propun ca de obicei să adoptăm acest uh, proces verbal. Dacă până la sfârșitul acestei reuniuni nu face nimeni niciun fel de comentariu. Și trec acum la punctul 3, comunicările președintelui. Astăzi avem interpretare în următoarele limbi franceză, germană, italiană, engleză, greacă, spaniolă, portugheză, cehă, estonă, ungară, polonă, slovenă, bulgară și română. Și ca de obicei vă reamintesc faptul că suntem transmiși pe internet și aș dori să vă mai ofer niște informații cu privire la a 12-a ediție a Lux Film Prize, a premiilor Lux pentru film. La, se va deschide la 15 octombrie concursul și atunci începe și votul, așa că după vot, după ce vedeți filmul puteți direct să votați și aveți și codul pentru video on demand și pachetul cu DVD-uri, ca de obicei într-un număr limitat, dar acest acestea vor fi disponibile pentru membrii Comisiei CULT. În anul trecut, numărul europarlamentarilor Numărul europarlamentarilor care s-au uh, prezentat la vot a fost, din păcate, ceva mai scăzut, așa că eu cred că această situație trebuie să se schimbă și ar trebui să dăm un exemplu bun noi, cei din comisia noastră, și să vorbim cu colegii noștri despre firme și să îi convingem să se uite întâi la aceste firme și apoi să și voteze. De aceea, Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să fiți ambasadori activi pentru Lux Film Prize și nu doar în afara Parlamentului, ci mai ales față de colegi și colege. Informații în ceea ce privește alegerea filmelor, găsiți aceste informații în dosarele dumneavoastră. Cum mi s-a spus, există trei filme foarte diferite, însă toate trei sunt filme foarte interesante și sunt foarte curioasă să văd cine va câștiga acest concurs. Informațiile despre filme nu le, vi le voi spune acum, le regăsiți cu toții în dosarele dumneavoastră. Cele trei filme vor fi prezentate din 15 până 19 octombrie și apoi din 5 până 9 noiembrie, de două ori pe zi, de la orele 13 și 19 în uh, în sala Menuhin. Și dacă doriți, puteți să vedeți aceste filme aici, la cinematograful Parlamentului. Zilele filmelor vor avea din nou loc va exista o transmitere a acestor filme peste tot în Europa, astfel încât să ajungă la sute de mii de cetățeni și atunci când vor fi prezentate aceste filme, ele vor ajunge în peste 20 de, festival, în peste 20 de festivaluri. La 6, 7 și 8 noiembrie, cele trei filme vor fi transmise în 15 state diferite din Uniunea Europeană. Acest proiect va continua colaborarea deja existență cu Creative Creative Europe și ne dorim să fie crescută vizibilitatea acestui festival de film Lux, ne dorim să existe mai mulți participanți. Cei trei regizori vor veni la Bruxelles, la Bozar și la Cinema Galeries și după premiera filmelor vor exista dezbateri cu publicul în diferite cinematografe din întreaga Europa și aceste, organ- aceste evenimente vor fi transmise în direct pe arte și pe pagina de internet a Arte. Sesiunea de vot e cea pe care o cunoaștem deja, nu s-a schimbat nimic în legătură cu votul. Cu toții sunteți invitați să votați din 15 până în 13 noiembrie la ora 23 pe pagina de internet a Lux Prize și decernarea premiilor va avea loc de obicei la Strasburg în mier- într-o miercuri de 14 noiembrie în sala de sesiune plenară. Ceremonia va, va continua cu un seminar pe 13 noiembrie pentru jurnaliști. Va fi președinte Evelyn Gebhardt și domnul Wim Wenders va fi invitat acolo. Ei vor discuta cu jurnaliștii despre valori europene și cinematografie și sper că vom avea în curând o confirmare a acestui fapt și vă invităm, bineînțeles. Laden. Denken Sie bitte daran. Și Există și un cod pentru accesul la, um, la versiunile video ale filmelor. Există acolo o procedură puțin mai complicată, însă trebuie să fie așa pentru că serverul pe care sunt stocate filmele nu se află în Parlament, ci e un server extern care a fost închiriat extern, de aceea nu putem cu codul nostru de europarlamentari să ne înregistrăm Însă vom mai discuta cu serviciile despre acest fapt să vedem dacă pe viitor nu va putea să arate procedura altfel. Pentru că nu neapărat pentru noi, însă și pentru alți europarlamentari înseamnă un obstacol la accesarea filmelor dacă au nevoie de acest cod. Însă, din păcate, nu putem uh, organiza totul mai ușor în acest moment. Și acum vreau să îi mulțumesc lui Marisela, lui Hinrich cei care s-au ocupat aici în Parlamentul European de acest festival de film Lux și care au făcut toată munca de pregătire. Vă mulțumesc foarte mult! Și atunci, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Azi avem o sesiune de vot, votăm cinci texte legislative. Vă rog, doamnă Libacica. Mulțumesc. Încet în ceea ce privește acest festival de film, Lux Prize, anul trecut ni s-a promis că noi, membrii Comisiei pentru Cultură, vom primi și casete video. Însă ce s-a întâmplat? Se pare că această problemă persistă. Casetele video pentru europarlamentare ar trebui să existe, însă, cum v-am spus, din 15 octombrie, cred că e o zi de vineri, dacă m-am uitat bine în calendar, însă ne vom ocupa ca totul să funcționeze așa cum trebuie și toată lumea să primească DVD-urile aceștia. Și poate că îi voi ruga pe colegii noștri să se asigure că cel puțin membrii Comisiei de Cultură vor primi DVD-urile în cauză. Să trecem atunci la voturi cum spuneam, cinci texte legislative și să și trecem la vot. Începem cu un proiect de aviz, un raport interimar pentru CFM 2021-2027, poziția Parlamentului pentru a ajunge la un consens. Eu am fost raportoare pe acest document și vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și raportoarelor din umbră și tuturor colaboratorilor din grupul politic, secretar secretariatului. Cred că am reușit să colaborăm foarte bine și am reușit să ajungem la o soluție foarte bună și sper că acest aviz se va bucura de um, sprijin în Parlamentul European pentru acest raport interimar și, și apoi la bugete. Haideți atunci să și trecem la vot și începem cu amendamentul întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi trecem la 3, să trec la cealaltă listă, amendamentul 3, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pe două părți, prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Aștept puțin. Voiam să vă întreb dacă toată lumea și-a introdus cartela de vot. So, die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Die Abstimmung ist S-a închis votul. Cu 25 de voturi pentru 4 abțineri s-a adoptat. Vă mulțumesc! Trecem acum la raportul lui Bogdan Venta, o aviză lui Bogdan Venta cu privire raportul lui Bogdan Venta Europa Digitală și începem cu 8. Nu, îmi cer scuze, Bogdan, doriți să interveniți. Thank you, Chair. Really briefly, I would like I would give my special. da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperare foarte bună pe acest dosar și, din nou, mulțumiri tuturor celor care m-au ajutat la redactarea acestui aviz, de la secretariat, asist, asistenta mea specială, Cașia. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Bogdan, auch für dein... Mulțumim, Bogdan, pentru munca depusă. Începem cu amendamentul 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul întâi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri să verificăm. La 114 s-a deschis votul electronic. S-a închis. PP-ul are un vot în plus. Cineva trebuie să-și retragă cartela de vot din partea PP-ului. Bine, acum e bine. S-a închis votul cu 15 la 13 respins. Amendamentul 9 pentru. În, respins, da. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri Cred că se respinge, dar haideți să verificăm la 117. Geschlossen? Ja, mit 15 zu da, se respinge cu 15 la 13, 116 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 10 pentru,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 Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Se respinge cu 15 la 14. ...124 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 145 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 146 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost uh, adoptat, însă verificăm. Amendamentul 146 s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis. Mit 14 zu 10. 14 pentru 10 împotrivă se adoptă. 147 pentru împotrivă abțineri se respinge. 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Continuăm cu 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, 18. 18 și 150 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 și 100, 153 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 154. Nee, das machen, komm, das machen wir jetzt einmal durch. 154. 154. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, se respinge. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 161 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 162 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 165 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 167 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 168 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 170 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 171 pentru, împotriva, abțineri. Cred că a fost respins, dar uh, vom verifica 171. Geschlossen. S-a închis votul, 15 împotriva, 13 pentru, se respinge compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 176 pentru, împotriva abținerii se respinge 175 pentru, împotriva abținerii se adoptă 178 pentru, împotriva abținerii se respinge 177 pentru, împotriva abținerii se adoptă 180 pentru, împotriva Țineri se respinge. 179 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 181 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 182 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 183 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 184 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 185 pentru, împotriva abținerii se respinge, 22 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 23 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 186 pentru, împotriva abținerii. se adoptă, 187 pentru, împotriva abținerii. se adoptă, 24 se respinge, spune doamna președintă. Am vorbit cam mult. 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva,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 împotriva abținerii. se adoptă, 190 pentru, împotrivă, abținerii. se adoptă, 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 193 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 194 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Continuăm cu 202 pentru, împotriva, abțineri Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 16 împotriva, 13 pentru se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Do- 203 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 204 cu un amendament oral pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 49 pentru, împotriva abțineri se respinge, 50 pentru, împotriva abțineri se respinge, 51 pentru, împotriva abțineri se respinge. 52, două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se respinge. 53 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 56 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 69 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 68 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă. abțineri, se adoptă. 71 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 72 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 73 în două părți. Prima parte pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. A doua parte pentru, Împotrivă. abțineri. Cred că a fost respinsă, dar vom verifica. Zweiter Teil, die Abstimmung ist eröffnet. Geschlossen. S-a deschis votul, s-a închis votul, 16 voturi împotrivă, 12 pentru se respinge, 74 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 76 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se respinge. 79 pentru, împotriva abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. 81, yeah. 81, da. S-a închis votul, 17 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Îmi pare rău, dar nu am văzut cum ați votat. Trecem la 82 acum. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 86 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge, 93 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 92 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 94 pentru, împotriva, abțineri, nu sunt foarte sigură, haideți să verificăm, s-a deschis votul. Geschlossen. Mit s-a închis, 14 pentru, 15 împotrivă, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm. Sau dacă toată lumea ridică mâna, voi vedea cum se votează. Schlafen alle? S-a închis votul. 14 la 14 se respinge. 100 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 2 pentru,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 împotriva, abțineri se respinge, 7 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 107 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Și am ajuns la votul final, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Geschlossen mit 27 S-a închis votul, 27 de voturi pentru, o abținere se adoptă. Felicitări uh, lui Bogdan. Și am ajuns acum la raportul lui uh, Luigi Morgano în legătură cu Orizont Europa. Luigi, doresc să mai spui ceva? Te rog. Sì, molto brevemente, davvero un sentito. Da, foarte pe scurt vreau doar să mulțumesc tuturor, în primul rând raportorilor din umbră, colaboratorilor acestora, secretariatului. A fost într-adevăr o colaborare foarte bună și un consens larg în legătură cu textul pe care l-am elaborat, care reflectă o voință precisă a comisiei noastre. Mulțumesc! vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc, uh, Luigi, pentru munca ta și începem cu amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 82 pentru. Împotriva abțineri se respinge 83 pentru. Împotriva abțineri se uh, respinge 84 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva abțineri se respinge. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 86 pentru, împotriva abțineri verificăm amendamentul 86 Geschlossen. S-a închis votul. 15 împotriva, 13 pentru se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 88 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 a fost retras, 91 pentru, împotriva abțineri se respinge, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 92 pentru, împotriva abțineri se respinge, 93 pentru, împotriva abțineri se respinge, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 95. Geschlossen. Mit 15 zu 13 abgelehnt. S-a închis cu 15 la 13 se respinge, 96 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 101 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 102 pentru, împotrivă, abțineri 102 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 103 pentru. Am uitat ceva? Nu. 103. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 pentru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 împotrivă, abțineri, se respinge. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 16 Cu 16 la 11 respins. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, 133 133, 133, da. Dagegen. Împotriva abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă,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 Împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru împot O parte da, adoptată. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se ad- respinge. 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 15 la 13. Compromisul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Geschlossen. S-a închis votul. 15 la 13 respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri verifică, 80. S-a închis votul. 14 la 14 respins. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și trecem acum la votul final. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru și o abținere. Felicitări, Luigi! Dann kommen wir jetzt zum Mulțumesc. Trecem acum mai departe. Trecem la raportul privind Fondul European Regional. Marlene Miți, raportoare. Marlen, ați dori să ne spuneți ceva? Well, thank you very much, Petra. Very briefly. Da, mulțumesc pe scurt, mulțumesc tuturor colaboratorilor cu care am lucrat la acest dosar și sigur, mai ales raportelor din umbră. Cred că am reușit să întocmim un document foarte important pentru regiuni. Am subliniat importanța de a susține regiunile. Mulțumesc tuturor! Mulțumim, Marlene, pentru munca depusă și începem. Ja, ich weiß. Wir stimmen jetzt, wir stimmen durch, komm. Haideți să continuăm votul. Wir beginnen mit Änderungsantrag 40. 40 pentru, împotriva abțineri se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 pentru, împotriva abțineri se respinge. 44 pentru, împotrivă abțineri se respinge 45 pentru, împotrivă abțineri se respinge 46 pentru, împotrivă abțineri se respinge 47 pentru,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 împotrivă abțineri se respinge 53 pentru, împotrivă abțineri se respinge 54 pentru, împotrivă abțineri se respinge 55 pentru, împotrivă abțineri se respinge 56 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 57 pentru, împotriva abțineri se respinge, 58 pentru, împotriva abțineri se respinge, 59 pentru, împotriva abțineri se respinge, 60 pentru, împotriva abțineri se respinge, 61 pentru, împotriva abțineri se respinge, 62 pentru, împotriva abțineri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 se respinge 70 pentru, împotrivă abțineri se respinge 71 pentru, împotrivă abțineri se respinge 72 pentru, împotriva abțineri se respinge, 73 pentru, împotriva abțineri se respinge, 74 pentru, împotriva abțineri se respinge, 75 pentru, împotriva abțineri se respinge, 76 pentru, împotriva abțineri se respinge, 77 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 92 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge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 121 pentru, împotriva abțineri se respinge, 122 pentru, împotriva abțineri se respinge, 123 pentru, împotriva abțineri se respinge, 124 pentru, împotriva abțineri se respinge, 125 pentru, împotriva abțineri se respinge, 126 pentru,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 împotriva abținerii se respinge, 134 pentru, împotriva abținerii se respinge, 135 pentru, împotriva abținerii se respinge, 136 pentru, împotriva abținerii se respinge, 137 pentru, împotriva abținerii se respinge, 138 pentru, împotriva abținerii se respinge, 139 pentru, împotriva abținerii se respinge 140 pentru, împotriva abțineri se respinge 141 pentru, împotriva abțineri se respinge 142 pentru, împotriva abțineri se respinge 143 pentru, împotriva abțineri se respinge 144 pentru, împotriva abțineri se respinge 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 146 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 147 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 148 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 149 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 150 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 151 pentru, împotriva abțineri se respinge, 152 pentru, împotriva abțineri se respinge, 153 pentru, împotriva abțineri se respinge, 154 pentru, împotriva abțineri se respinge, 132 pentru, împotriva abțineri se respinge, 22 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se respinge. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 28 pentru, împotriva abțineri se respinge, 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, împotriva abțineri se respinge, 31 pentru, împotriva abțineri se respinge, 32 pentru, împotriva abțineri se respinge, 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se respinge, 36 pentru, împotriva abțineri se respinge, 37 pentru, împotriva abțineri se respinge, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge, 39 pentru, împotriva abțineri se respinge. Și am ajuns la votul final, s-a deschis votul. kriege ich eine kostenlose Massage für meine Zunge. Nu știu dacă cineva mă oferă un masaj uh, gratuit pentru limbă. S-a închis votul. 23 de voturi pentru, un vot împotriva și 3 abțineri, deci adoptat cu o mare majoritate. Uh, felicitări, Marlene. Dann kommen wir jetzt zur letzten Voting List, die allerdings auch nicht viel kürzer ist. Am ajuns la ultima lista de vot care nu este mai scurtă decât cea anterioară, dar o să încerc, încercăm să mergem la fel de repede înainte. Este vorba de proiectul de aviz privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului uh, UE. Raportor a fost Curțio Malteze, care din păcate astăzi nu poate fi alături de noi pentru că s-a îmbolnăvit. Uh, urări de însănătoșire din partea noastră și putem trece direct la vot. Și începem cu compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 214. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă compromisul 15. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă compromisul 16. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă compromisul 17. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă compromisul 18. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 73 acum pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 262 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 263 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 74 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă 75 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 200, nu, 76 uh, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 77 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 267 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge 78 pentru împotriva, abținări. 78. Der war abgelehnt. Fusese, uh, fusese respins și 78 nu mai este caduc drept urmare, este simplu. Deci supunem la vot 78. Der ist, der ist abgelehnt. Da, amendamentul 267 uh, a fost respins, deci 78 acum. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 270 pentru, împotriva. A, ce scuze, spune la președinte, nu-l supunem la vot. Compromisul 20 Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 21. Da, pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 22 Ich wollte doch sagen, ihr habt doch richtig geguckt. Ja. Da, deci mă uitasem bine. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu 299 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul 23 acum Îmi cer scuze, spune doamna președinte, uh, sărisem uh, un amendament. 300 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. Acum ajungem la compromisul 23. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 312 acum. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 313 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 314 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 315 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 316 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 318 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă 319 pentru, împotriva abțineri Se adoptă 320 pentru, împotriva abțineri Se adoptă 321 pentru, împotriva abțineri Se adoptă 322 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 323 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 324 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 325 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 326 pentru, împotriva, abțineri se, abțineri se adoptă, 327 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 328 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 329 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 330 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 331 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 332 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 333 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 334 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 335 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 336 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 101 pentru, împotriva abțineri se adoptă 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă 5 pentru, împotriva abțineri. Verificăm. Wo waren wir denn jetzt? Da oben. Ja. Schon ganz durcheinander. Geschlossen? S-a închis votul, 14 pentru, 13 împotrivă se adoptă. Continuăm cu compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 107 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, repetăm, pentru, împotrivă, ah, Wenn ihr alle eure Pfötchen nicht hochhebt, dann kann ich das nicht erkennen. Wir Dacă nu toată lumea va ridica mâna, nu pot să văd care este rezultatul votului. Verificăm amendamentul 10. Si, 10. Amendamentul 10. Geschlossen. S-a închis votul. 18 pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Nu văzusem pentru că nu toată lumea a ridicat mâna. Achso, okay. Okay. 112. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri se respinge. 114 pentru, împotriva abțineri se respinge. Bine, verificăm. 114. Geschlossen. S-a închis votul. 16 împotriva, 9 pentru, se respinge 115 pentru, împotriva, abținări, se respinge 116 pentru, împotriva, abținări, se respinge 117 pentru, împotriva, abținări, se respinge 118 pentru, împotriva, abținări, se respinge 119 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 120 pentru, împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 125 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 126 pentru, împotrivă abțineri Haideți să verificăm amendamentul 126. Geschlossen. S-a închis 13 pentru, 14 împotrivă, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 și 129 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 130 și 131 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 14 pentru, 13 împotriva, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, nu, 16, 16 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că lumea a obosit uh, puțin, deci trebuie să verificăm. Geschlossen? S-a închis votul. 15 pentru, 11 împotrivă se adoptă. 136 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 140 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dann prüfen wir das. Haideți să verificăm. Geschlossen. S-a închis votul. 14 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. 22. 22 da. acum pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 149 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 150 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 25 pentru Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Geschlossen. S-a închis. 14 pentru, 13 împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 60, 156 pentru, împotriva 156 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. 158 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 27 pentru, îmi cer scuze, spuneam la președinte, 28 pentru, împotriva abținerii. Verificăm. Geschlossen. S-a închis votul, 13 la 13 se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se respinge. 33 pentru, împotriva abțineri, verificăm. Geschlossen. S-a închis votul. Se respinge cu 14 la 12. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să verificăm. Geschlossen. S-a închis votul se adoptă cu 17 la 10. 172 pentru, împotrivă. Abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă. Abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 184 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, verificăm. La 184 s-a închis votul. Cu 22 la 1 se adoptă. Ja, das ist dann ein Problem. Da, a fost o problemă. 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la votul final, s-a deschis votul. Und wir schließen die Abstimmung. Și s-a închis votul cu 24 de voturi pentru, 3 împotrivă, nici o abținere, se adoptă. Felicitări raportorului!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 Bine, să trecem repede mai departe pentru că Silvi Ghiom trebuie să plece la Libe, unde există acest subiect pe ordinea de zi. Așa că noi am ajuns la punctul 9 de pe ordinea de zi acum. Toți cei care doresc să iasă din sală să o facă în liniște din Entwurf einer Stellungnahme für Avem un proiect de raport pentru noul program Drepturi și Valori, Values Fund. Raportoare este doamna Silvie Guillaume, căreia îi voi da și cuvântul, însă îmi cer scuze, noi dorim să lucrăm aici. Termenul pentru amendamente este 18 octombrie, ora 14 și noi suntem aici cu competențe pe acest raport, pentru drepte, ex, avem drepturi exclusive pentru programul pentru cetățeni. Silvi Ghiom, aveți cuvântul pentru a ne prezenta acest raport. Silvi. Merci, Petra. Efectivement. Euh, Mulțumesc, Petra. Da, nu doar că trebuie să plec la Libe, dar la Libe peste mai puțin de 20 de minute tocmai despre acest raport uh, vom vorbi și atunci uh, îmi pare rău că voi fi așa telegrafică, îmi cer scuze. Am avut ocazia să mai discutăm despre dosarul acesta, dar între timp uh, am făcut un aviz N-am avut mult timp la dispoziție și pentru asta mulțumesc serviciilor care ne-au ajutat pentru că trebuie să ne potrivim orar, programul cu Comisia Libe. Am lucrat sub constrângere pare foarte rău că n-am putut să organizăm nici uh, consult, o audiere. E păcat că am fi putut beneficia de aportul societății civile. Sunt cetățeni uh, uh, despre care vorbim, dar în fine n-a fost posibil. Deci, telegrafic câteva puncte în legătură cu acest proiect de aviz. Mai întâi vreau să vă spun că e vorba despre uh, consolidarea în acest program loc, a locului care este rezervat fostului program Europa Cetățenilor, pentru că știm că acest program uh, a avut o valoare adăugată și va trebui să mai aibă ca să promoveze participarea cetățenilor, ca să consolideze cetățenul une, uh, sentimentul unei apartenențe comune și angajamentul democratic al cetățenilor. Cred că e un element important în principiu în acest obiectiv și am uh, păstrat un loc de cinste. În, un al doilea, în al doilea rând, continui uh, de la primul punct, nu e doar un simbol, deci vă propun să introducem în titlu, să reintroducem în titlul programului noțiunea asta de cetățenie, că nu mai este în titlu. Cetățenie, drept și valori și atunci să rebotezăm și capitolul uh, privitor la cultură, deci cetățenie activă, pentru că acum se numește angajamentul și participarea. Nu e vorba de doar, doar ceva simbolic, ci e vorba de a pune pe prim plan, plan cetățenia. Al treilea punct, trec de la una la alta, că nu am timp. Deci, în ce privește bugetul, cred că trebuie să apărăm acest buget de, cu care este dotat programul și bugetul să fie la înălțimea provocărilor. Parlamentul European își dore, și-a dorit un buget de 500 de milioane de euro și trebuie să păstrăm acest buget dat fiindcă știm, există constrângeri bugetare, dar sugerez uh, în aviz să nu se utilizeze o parte din aceste fonduri pentru comunicări instituționale, pentru că astfel uh, n-ar mai fi legătura dintre programul ăsta și cetățenia, practic. Și al patrulea punct, în ce privește definirea priorităților, mai trebuie ca Parlamentul să fie asociat așa cum se cuvine, să fie implicat în aceste priorități, deci eu sugerez să se înlocuiască actele de punere în executare cu acte delegate. În al cincilea punct, al cincilea uh, lucru la care trebuie să fim atenți, și vorba aici de termenul de depunere a amendamentelor, eu sugerez să evităm o competiție care nu face bine nimănui între mijloacele consacrate, să spunem așa, marilor organizații ale societății civile, eu să nu intre în competiție cu asociațiile care sunt mai degrabă teritoriale, mai mici, pentru că e o concurență care se face întotdeauna în detrimentul bunei funcționări a acestui program. Deci trebuie să fim atenți în ce privește până în executarea programului, să nu există această concurență. Și în fine, cred că vor mai fi elemente care vor trebui puse în evidență, accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, de exemplu, participarea celor terțe asociate la program, că se apar aici anumite semne de întrebare, poate și o referire mai explicită la, fost, la punctul, punctele de contact naționale ca să fim utili Uh, cu adevărat. Astea ar fi cele șase puncte pe care am vrut să vi le prezint. Vreau să închei cu un punct mai tehnic, dar totuși cred că este important și nu pot să nu-l menționez. E vorba de uh, fișa financiară. Am niște semne de întrebare, am, fă, am pus și o întrebare orală comisiei, nu știu cum se alocă bugetul. Fișa financiară zice că alocarea fondurilor uh, Uh, consacrate capitolului angajament și participarea cetățenilor, inclusiv susținerea ONG-urilor uh, gestionate direct de DigiJust, care reprezintă aproximativ 20%. Aici am mai multe semne de întrebare. Uh, ce fel de categorii de ONG-uri, de ce, despre ce fel de categorie e vorba, Oare nu-i vorba mai degrabă de lucruri care țin de fostul program care era gestionat de DG, Just, adică egalitate de șanse și cetățenie? Uh, N-aș dori ca o parte importantă a acestor fonduri să fie consacrate altui program care, până la urmă, ar aloca mai puține credite programului pe care îl apărăm noi. E vorba de o fișă financiară, există un statut de notificare care nu mi-e clar, uh, Uh, doar despre asta vreau să vă mai spun ca o interpelare pentru comisie, dar aștept uh, cu interes uh, toate reacțiile colegilor ca să consolidăm acest program. Știu că cu toții ținem foarte mult la el, deci cât mai rapid posibil am vorbit, Petra. Da, mulțumim foarte mult, Silvi, și trecem acum la raportorii din umbră și începem, începem cu domnul Malinov. Două minute, vă rog, să nu depășiți timpul. Yes, I understand that we're in a hurry. Da, am înțeles că e mare grabă, dar vreau să încep cu finalul prezentării doamnei Ghiom. Ieri am avut o reuniune cu ONG-urile, o întâlnire organizată de domnul Boni, raportorul de la Comisia și raportarea Bodil Valero de la Vers, de, de la Libe, Vreau doar să confirm. So the idea is to concentrate and uh... să confirm ce s-a spus. Ideea e să fim mai concentrați, să întâlnim uh, uh, toate resursele, să le punem împreună. ONG-urile ne-au prezentat niște calcule care spun că vor fi mai puțin bani decât sunt acum, la ora actuală, și în propunerea comisiei se spune că ei sunt de acord că sunt resurse limitate, deci vor să concentrăm mai bine uh, resursele ca să fie mai mulți bani pentru aceste programe. Deci confirm că asta e unul din pericolele pe care le-am uh, remarcat până acum și uh, mai este un lucru de care mă voi ocupa personal. E vorba de organizațiile de tineret deci putem combina cu un program Erasmus Plus toată ideea asta, pentru că are o legătură de valori, are o legătură cu educația, deci putem uh, avea mai multă sinergie între propunerea comisiei și programul Erasmus. Și în al treilea rând, că și eu mă grăbesc. The thing is that, uh, I personally uh, would support... Eu personal aș susține să ne concentrăm pe ONG-urile locale deci eu chiar insist uh, să avem această orientare. Am înțeles, s-a menționat că s-ar putea intra într-un fel de concurență, dar nu cred că trebuie să scăpăm din vedere pe ONG-urile uh, teritoriale, locale. Mulțumesc. Deci uh, am vorbit doar două minute. Wunderbar, vielen Minunat, mulțumim foarte mult și trecem la Marie Terez acum. Bine, el futuro programa Da, viitorul program uh, despre care vorbim are o ambiție să relanseze dialogul între europeni într-un moment în care Europa trece printr-o criză de intoleranță uh, a spațiului comun. Fostul program Europa Cetățenilor a avut succes și a dus la o mai bună cunoaștere a chestiunilor, a problemelor europene. Deci și nouă program ar putea avea un impact pozitiv în interesul cetățenilor față de următoarele alegeri. Multe amendamente, din fericire, reiau exigențe ale uh, partei de implementare a programului. Uh, sigur că cetățenii trebuie să înțeleagă mai bine trecutul și prezentul Europei ca să poată avea Uniunea Europeană un viitor. Sigur, trebuie să susținem asociațiile societății civile la nivel local, să să uh, dotăm mai bine programul uh, din punct de vedere financiar. You're right. Hace falta defender esta vez también da, mai uh, lent, vă rog, doamnă. Bine, așa voi face, spune vorbitoarea. Deci, mai mulți bani, cum spunea domnul Malinov, uh, care a făcut niște observații foarte bune. În concluzie, sunt de acord cu raportarea și uh, e bine să introducem acest concept de cetățenie care a dispărut din titlul programului. Programul Europa pentru cetățeni era singurul program al Uniunii dedicat doar cetățenilor. Deci e foarte simbolic să introducem din nou cuvântul uh, cetățenie în program. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Helga Trüppel. Mulțumim foarte mult, Helga Trüppel. Thank you, Petra, and thank you to our rapporteur. Mulțumesc, Petra, mulțumesc uh, raportoarei. Deci, pe scurt, programul este foarte important, că vin alegerile, sunt motive întemeiate, vorba de statul de drept, de valorile noastre comune dar dacă baza politică a tuturor celor pe care le facem în Uniunea Europeană și în statele uh, învecinate sunt valorile noastre, uh, e bine să um, punem accentul pe cetățeni uh, și mai ales pe minorități, nu contează ce fel de minorități. Dorim ca minoritățile să aibă posibilitatea să se dezvolte, să aibă mai multă putere și trebuie să ne opunem naționalismului care e în creștere. Uniunea Europeană este un proiect politic-democratic. Nu vreau să ne întoarcem la naționalism, pentru că știm că naționalismul până la urmă înseamnă război. Și de aceea cred că e adevărat că trebuie ca în titlu să insistăm pe cetățenie, cetățeni, pentru că e un program pentru cetățeni și e foarte important să apară și în titlu. Și Bun, voi reveni la detalii în amendamente, dar vreau să mai, mă mai refer la buget. Uh, deci, problema e CFM-ul, cadrul financiar multianual. Nu vreau să tot repet, uh, e vorba de o luptă cu Consiliul, dar și aici este această legătură și atunci noi trebuie să spunem clar că programele noastre sunt foarte importante pentru viitorul Uniunii Europene, pentru cetățeni și atunci trebuie mai mulți bani pentru aceste, acest program avem o linie comună între noi și Libe și să sperăm că vom obține mai mulți bani. Mulțumesc! Helga? Mulțumim mult, Helga. Doamna Bild, vă rog. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte, doamna raportoare, vă mulțumesc pentru acest raport. Sunt de acord uh, că, mm, în, cu ce a spus în legătură cu țările terțe, dar nu sunt de acord în ansamblu când e vorba de comunicarea instituțională a Comisiei. Uh, că, din păcate, Europa pentru cetățeni uh, este un fel de propagandă pro-europenistă. Lista proiectelor reținute în 2018 pentru uh, uh, orașe este foarte grăitoare în acest, în acest sens. Deci, lupta împotriva stereotipurilor în Sicilia, tot în Italia, noi suntem Europa, eroscepticismul nu mulțumesc, astea sunt unele din programe, sau în Serbia, uh, tradiții europene actuale, cultura migranților uh, de altă dată. Apoi, în schimb, un proiect de comemorare a bătăliei de la Verdun a fost respins. Sigur că Europa pentru cetățeni uh, își dorește doar uh, migranți. Pentru 2014-2016, Ungaria și Polonia erau printre principalii beneficiari. Ungaria, de altfel, a registrat în 2015 17% din cereri deci, vedem că e vorba doar de o ingerență în afacerile interne ale statelor membre și nu mă voi asocia la o asemenea inițiativă. Mulțumesc! Danke. Mulțumim! So, uh, Entschuldigung, Silvia, bitte versuch's. Silvia, vă rugăm într-un minut. Am multă frită, giustamente la, la Eh, Silvi. Mulțumesc pentru că, da, eh, sigur, foarte rapid, Silvia, Silvi trebuie să plece. Da, sunt de acord cu ce a spus Silvi, apreciez eh, documentul ei, trebuie să fim de, atenți, sigur, la resurse. In, in reducțiune, cu discursul și deve essere... Nu trebuie reduse, în al doilea rând, gestionarea. Nu știu, la, doar la DigiJust sau sunt implicate mai multe direcții generale ale Comisiei. Așa, apoi sunt de acord în legătură cu cuvântul cetățenie care trebuie reintrodus și punctele de contact naționale. Nu troveranno né titolo né il programma. Dacă nu, cetățenii vor fi uh, dezorientați. Dacă nu vor avea nici măcar punctele de contact naționale, nu vor ști despre ce e vorba. Am o întrebare foarte, foarte bună abordarea asta de jos în sus. Dar n-am înțeles ceva. Propunerea lui Silvi e să nu mai deschidem programul plus la țările terțe. Totuși sunt și țările candidate aici. Eu cred că țările candidate trebuie uh, implicate. Mulțumesc. Vă mulțumim. Și acum doamna Săgan din partea comisiei va lua cuvântul și să răspundă la întrebări. Și anume de unde a apărut acest procent, procentul de 20%, cum s-a ajuns la el, de ce există o administrare atât de complicată care a fost aleasă pentru a gestiona banii. Nu ne-a fost foarte clar în text de la început și totul a fost ascuns într-o anexă. Cu scopul poate să nu regăsim acest element. Poate ați putea să ne explicați și care e contextul pentru această împărțire a banilor într-un mod atât de complicat. Doamnă Scan, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru o discuție atât de interesantă. Până în 2020, uh, totuși, va funcționa programul actual Asta înseamnă că noi vom adopta programul pentru 2019 de-abia și vom utiliza această perioadă ca să încercăm să, ca pentru viitorul CFM să tragem uh, învățăminte și să îmbunătățim elementele din programul actual. Doi ani de zile înseamnă mult timp încă, mai ales că vor veni și alegerile parlamentare. Mulțumim că recunoașteți importanța acestui program și potențialul pe care îl are înainte alegerilor europene și m-am luat notă de toate comentariile și observațiile dumneavoastră care s-au referit la cele mai importante elemente ale propunerii. Într-adevăr, e vorba de uh, clastere politice, astfel că noi propunem un sistem cu prioritizări care să asigure coerența și sinergia. Textul să fie și concis. Sunt elemente importante în legătură cu definițiile, că trebuie înțeles, înțelese mai bine. E bine că susțineți temeiul juridic. E bine că veți avea un rol mai mare de jucat Ăsta e un rezultat al cooperării noastre în anii trecuți. Am văzut că susțineți în general structura, misiunea programului. Am notat uh, comentariile pe care le-ați făcut uh, concret pentru a îmbunătăți textul. În ce privește bugetul, sigur că orice program își dorește să aibă o finanțare mai bună. Comisia a putut să propună ce s-a putut, bazându-ne pe estimările uh, sumelor uh, disponibile și ținând cont și de bugetul general. Ce privește defalcarea, una din uh, noile idei era de a exploata complementaritățile și sinergiile între diverse programe și capitole și să le faciliteze. Cred că, de fapt, testul va fi în practică să vedem cum va funcționa programul. Acum noi trebuie să punem accentul pe conștientizare în rândul beneficiarilor ca să utilizeze banii în cel mai bun mod posibil. Cât despre ONG-uri, Parlamentul European a făcut o rezoluție ca să susținem organizațiile societății civile. Deci noi am intenționat să valorificăm, să promovăm un mix de beneficiari dintre ONG-uri și să susținem mai mult uh, toate categoriile de uh, ONG-uri. Um, acel procent de 20% uh, pentru cel de-al doilea capitol, păi noi sugerăm să fie gestionată această sumă uh, internă comisie. Noi susținem astfel ONG-urile care intră în cel de-al doilea capitol și mai fac un comentariu în legătură cu cooperarea internațională cu țările terțe și faptul că acum, în propunerea actuală, unele din țările cu care cooperam nu se mai regăsesc. Vă refer la țările din Balcanii de Vest. Vreau să confirm că în evaluarea la jumătatea mandatului s-a făcut o evaluare pozitivă a acestei cooperări și ca programele să rămână, trebuie să avem întotdeauna niște entități din statele membre care cooperează cu țările terțe. Iată, în acest uh, caz, din Balcanii de Vest. Poate ne gândim mai bine la valoarea acestei cooperări și contribuția acestor țări la program. Și aș mai spune că mulțumesc foarte mult pentru o bună cooperare. Întotdeauna știți că suntem gata să venim în fața comisiei dumneavoastră, să ne întâlnim cu parlamentarii, dacă um, există nelămuriri, să clarificăm lucrurile, să colaborăm uh, ori de câte ori vă doriți și succes cu acest program pe viitor. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen da, vă mulțumim, doamnă Sigan, pentru prezentări și ne-am bucurat foarte mult dacă Comisia ar depune eforturi astfel încât să țină cont de rezoluțiile noastre parlamentare și să le și pună în aplicare, să există o mai bună un mai bun sprijin pentru ONG-uri, însă pentru mine nu e explicație pentru faptul că o cincime din mijloacele financiare pentru programul pentru cetățenie sunt luați și sunt administrați într-un alt DG. După părerea mea, totul arată cu totul altfel decât un proces pentru sinergie și complementaritate, ci se ajunge la o complexitate. Din nou există o nevoie de uh, consens în cadrul comisiei. Eu nu cred că reiese de aici o mare hotărâre și cred că la fel văd și colegii mei dacă e să mă uit în sală. În ceea ce privește cuvântul magic pe care l-ați folosit, pe care și l-a găsit acum comisia, și anume sinergiile și complementaritatea, uh, da, sună uh, foarte frumos cu sinergiile și complementaritatea, dar poate comisia ar putea să ne explice cum se transpun acestea în munca practică. În scrisoarea pe care i-am transmis-o domnului Oettinger uh, în iunie, înainte de vacanța de vară, am trimis această scrisoare și încă nu am primit un răspuns, pentru că nici în comisie nimeni nu știe exact care, cum stau lucrurile cu această sinergie și complementaritate în practică. Și dacă e să hotărâm așa ceva, atunci noi am fi dorit să știm dacă comisia uh, transmite pur și simplu un cec în alb și anume că mijloacele care financiare care să trimit încolo și încoace. Nu se poate întâmpla așa, pentru că noi suntem cei care trebuie să stabilim împreună cu Consiliul prioritățile politice. Așa că acest termen, sinergie și termenul complementaritate, cred că sunt doar niște expresii frumoase și că în spatele lor până la urmă nu se ascunde altceva nimic decât flexibilitate pentru Comisie pentru împărțirea mijloacelor financiare. Cam atât din partea mea. Mai mai intervine cineva și apoi Silvi. Da, also zu diesem Doamna Verheyen, în ceea ce privește sinergia și complementaritatea, nu e nimic nou și în veci, vechile programe care sunt acum în curs de desfășurare existau aceste lucruri. Trebuie să se complementeze programele în obiectivele lor și să fim atenți la consecințele programelor. Sinergiile erau importante, era foarte clar. Dar cum ne spuneai și tu, vorbim aici de o flexibilitate crescută în ceea ce privește banii. Și nu se poate întâmpla așa, pentru că avem deja deja o alocare clară a mijloacelor financiare pentru diferitele obiective politice. Așa că nu putem aici pur și simplu să dăm un cec în alb. Sinergii, da, foarte bine, complementare trebuie să fie programele, dar trebuie ca obiectivele să fie foarte clare. Și când statele membre trebuie să își seteze propriile obiective în această fereastră de programare, să le facă foarte clare și să uh, le alinieze foarte bine, ei bine, cred că toate acestea se înțeleg de la sine. Mulțumim foarte mult, Silvi. Euh, mm. Da, în legătură cu țările candidate, da, trebuie să mai facem niște precizări, sigur că nu le excludem, dar va trebui să precizăm lucrurile mai bine în text. În al doilea rând, complementaritatea, sinergia, putem adăuga și combinație, că mai apărut în discuții. Mă rog, eu prin, pornesc de la principiul, să spunem lucrurilor pe nume, deci trebuie să clarificăm, uh, pentru că prezentarea comisiei nu m-a convins și apoi încă ceva din ce am auzit aici formularea uh, stat de drept, democrație, lupta împotriva extremismelor. E clar că aceste cuvinte demonstrează că programul este foarte important și și criticile formulate împotriva lui demonstrează tot faptul că este necesar. Dank, dann, uh, ich... Mulțumim foarte mult, îți doresc tot succesul la negocierile de la Libe și poate vei putea să transmiți cu tine, să transmiți faptul că nici noi nu înțelegem ce e cu această împărțire între DG Home, DG Just și că nu suntem convinși că e calea potrivită cea care a fost aleasă și ne dorim în continuare programe consistente și bine aliniate, astfel încât să existe o, o facilitare și în ceea ce privește solicitarea de fonduri. Important și pentru cetățeni să fie mai multă claritate și nu mai multă incertitudine. Cred că acesta ar fi un mesaj important pe care l-ai putea transmite. Mulțumim și mult succes la Libe! Bine. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tag. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și ne-am depășit timpul, dar vom încerca să recuperăm din întârziere. Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Aici acest punct de pe ordinea de zi e un studiu cu subiectul Nu știu de ce trebuie să părăsiți sala în așa de mare gălăgie mereu o prezentare a unui studiu din partea Departamentului Politic cu titlul Către un cadru european pentru mobilitate în domeniul culturii. E un subiect foarte important pentru Comisia noastră, noul plan de muncă pentru cultură, în cadrul Agendei Europene pentru Cultură, unde și mobilitatea artiștilor e un factor cheie pentru îmbunătățirea colaborării în societate și Uniunea Europeană și e importantă diplomația culturală în Uniunea Europeană. Îmi cer scuze dacă vă deranjez, vă rog să-mi spuneți. Mobilitatea culturală e importantă la nivel european și național și vedem că se bucură de o mai mare atenție politică. E de asemenea o parte importantă din programul Europa Creativă. Studiul va discuta despre munca legislativă făcută în comisie la propunerea făcută de Comisia Europeană cu privire la nou, noul program pentru cultură și Creative Europe și Există și măsuri orizontale în ceea ce privește domeniul cultural. Așa că, fără să mai adaug eu ceva, vă prezint acum invitatele noastre de astăzi. O avem pe doamna Clementine Duboeuf și doamna Teodora Pletosu care vin de la Kia European Affairs. Probabil ne vor explica dumnealor ce înseamnă exact și vă rog foarte pe scurt, avem deja o mare întârziere față de programul nostru, de aceea vă rog să aveți niște prezentări care să nu depășească 10 minute. Aveți cuvântul în ce ordine doriți și bun venit în comisia noastră. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte, bună dimineața! Bună dimineața, eu sunt Clementin Debov de la KIA European Affairs. Voi începe prezentarea cu obiectivele studiului nostru și structura. În primul rând, ni s-a cerut să facem un studiu cu privire la datele disponibile, cu privire la mobilitatea profesionalilor din domeniul cultural în, profesioniștilor din domeniul cultural în Europa, astfel încât să vedem care sunt caracteristicile mobilității și care sunt obstacolele cheie în fața unor asemenea persoane care vor să uh, se miște între frontiere. Am făcut evaluarea noului program Creative Europe, ne-am axat pe dimensiunea de mobilitate, pe sinergii, politici și fonduri europene. Am analizat și munca făcută de grupul de lucru în ceea ce privește programele de mobilitate care a fost lansat în 2011 și apoi am făcut niște recomandări spre un cadru european special pentru mobilitate în sectorul cultural, în contextul cadrului financiar multianual. Cercetările noastre au arătat cât de importantă e mobilitatea în sectorul cultural, mai ales pentru artiști ca atare. Mobilitatea le permite să facă un schimb de valori, de practici în întreaga Europa. Mobilitatea, cum am definit-o noi, este mișcarea temporară transfrontalieră a artiștilor și altor profesioniști. Și nu e doar o mișcare ocazională, ci face parte din viața lor obișnuită de muncă pe piețele internaționale. Mobilitatea le permite să-și îmbogățească experiența profesională în afară, să crească posibilitățile de angajare. Am analizat totul în acest context schimbat în care se schimbă modelele de muncă, crește antreprenoriatul, așa că profesioniștii trebuie să capete abilități noi. Mobilitatea le permite să învețe, să se formeze, să-și creeze capacități și rețele internaționale. Un lucru foarte important în dezvoltarea lor profesională. Vedem că practicile de mobilitate evoluează, se ajunge la o mobilitate mai flexibilă, mai pe termen scurt. Nu înseamnă doar uh, cele ce însemnau până acum, totul evoluează, totul evoluează spre mai multe discipline, colaborarea cu alte sectoare, cum ar fi sănătatea, știința. Și există și ateliere în creștere, programe de tip incubator, există toate aceste noi forme de mobilitate. Să vedem la nivel local și regional ce se întâmplă. Mobilitatea are un impact pozitiv asupra ecosistemelor și se duce la niște comunități vibrante, se ajunge la o societate deschisă, inovativă și o economie la fel. De aceea, inițiativele pe mobilitate sunt sprijinite în orașe și regiuni. Mobilitatea are de a face cu relații intraculturale, dialog internațional și după aceea comerț în sectorul cultural. Apoi, am mai constatat că mobilitatea își aduce contribuția și la integrarea europeană și creează un simț de apartenență într-un spațiu comun cultural. Se duce și la o ștergere a dezechilibrelor care există în diferitele sectoare în Uniunea Europeană și veți vedea mai târziu acest fapt în prezentare, astfel încât să nu rămână viduri în infrastructura existentă. E și un catalist. Cetățenii sunt astfel aduși la oaltă prin participare la proiecte cu culturale, diferite manifestații, există o diversitate de exprimări culturale, astfel încât crește acest uh, sentiment cultural. Și îi voi da cuvântul colegei mele care vă va prezenta sprijinul oferit mobilității la nivel european. Uh, Ține înseamnă de da impactul multiplu al mobilității asupra societății, în general și economiei, așa cum a spus colega mea. Subiectul mobilității se regăsește încet încet în mai multe politici europene, politica de vecinătate, politica de inovare, de cercetare dedicată pieței unice. Am uh, creat o strategie într-un cadru mai uh, cuprinzător, existând mai multe uh, posibilități pentru antreprenori culturali Există și un alt exemplu, COSME. Competitiveness of SMEs and, uh, and the, and, um... un uh, program dedicat competitivității uh, întreprinzătorilor și IMM-urilor care a ajuns treptat la o dimensiune importantă de mobilitate prin diferite inițiative promovate în ultima perioadă financiară. De asemenea, Orizont 2020, un program dedicat cercetării și inovării pe plan european, care a susținut o serie de proiecte care promovează mobilitatea în aceste sectoare creativ și cultural. O altă chestiune importantă, agenda europeană pentru cultură din anul 2007 a descris un nou capitol de cooperare între statele membre, tocmai pe acest uh, subiect al mobilității, prin metoda descrisă a coordonării. Deci între 2011 și 2014 au existat trei grupuri de lucru la, la care participau experți din statele membre care s-au ocupat de chestiuni specifice legate de mobilitate. Rezultatele activității acestor grupuri au fost folosite și de studiul nostru și au fost utile pentru promovarea mobilității pe plan european în ceea ce privește ultimele evoluții și viitoarele acțiuni politice viitoare. Noua agenda europeană pentru cultură, lansată în mai 2018, își dorește să consolideze și mai mult mobilitatea în aceste sectoare creative și culturale. Și pleacă de la ideea unui cadru dedicat mobilității în domeniul uh, culturii și de la lansarea unei scheme de mobilitate pe parcursul acestui an. Un alt aspect important este propunerea Comisiei pentru noul program Europa Creativă, pe care o să-l discut pe scurt mai târziu. În același timp, din păcate, mobilitatea este împiedicată de diferite chestiuni care țin de reglementare, de contextul socio economic peste tot în Europa. De exemplu, regulamentul privind securitatea socială și taxarea nu sunt uh, armonizate între statele membre și, în general, nu țin nu, nu țin cont de caracteristicile specifice ale, prof, ale profesiunilor artistice și culturale. Nu există o definiție clară a ce este un artist și ce face. For example, uh, it is common that an artist might și se poate întâmpla ca un artist să se bucure de diferite uh, situații sociale ca fiind angajat sau uh, fără loc de muncă în uh, anumite în alte state și apoi ultimele evoluții politice, reapariția naționalismului după Brexit uh, s-ar putea să împiedice de asemenea mobilitatea culturală prin reducerea finanțării anumitor proiecte, prin impunerea unor uh, poveri uh, birocratice ulterioare um, așa cum s-a întâmplat după Brexit și dau cuvântul colegei pentru a prezenta situația la nivel local și regional. Da, ne-am dat seama că este nevoie de o abordare mai uh, coerentă pe plan european, pentru că există o sumedenie de programe la nivel local, regional, național, care sunt însă prea fărâmițate. Dacă avem o privire de ansamblu, vedem că aceste programe se regăsesc mai degrabă în nordul și vestul Europei și trebuie să facem ceva împotriva acestor dezechilibre geografice pentru a promova și consolida mobilitatea în sectorul cultural. Aceste programe depind de asemenea programele care susțin mobilitatea depind de finanțarea națională și fac obiectul atunci unor fluctuații politice, așa cum a spus și colega mea mai înainte. Și mai multe programe de mobilitate susțin uh, artiștii și mai puțin uh, antreprenorii uh, culturali, deci cred că ar trebui să există un grad mai mare de complementaritate din acest punct de vedere. În ceea ce privește sprijinul pe plan european, există oportunități de mobilitate, așa cum am spus uh, deja, însă acestea sunt cam răspândite, nu sunt uh, legate de un fir roșu al unei strategii comune. După cum știți, majoritatea sprijinului vine de la Europa Creativă, însă în același timp alte programe ca și COSME și Orizont 2020 oferă oportunități de mobilitate, oportunități care, din păcate, nu sunt prea vizibile pentru antreprenorii culturali, ținând seama de faptul că aceste programe de sprijin sunt dedicate competitivității IMM-urilor uh, și inovării. Erasmus Plus, de asemenea, oferă um, posibilități de a sprijini mobilitatea, dar sunt limitate tinerilor antreprenori și tinerilor până la, uh, tre- până la vârsta de 30 de ani vecinătatea estică, de exemplu, sau platforma diplomației culturale. Ar putea fi alte posibilități de a sprijini mobilitatea culturală, însă rezultatele acestor oportunități uh, nu sunt uh, aprofundate, mai ales nu pe termen lung. În ceea ce privește mobil- mobilitatea, noul program uh, Europa Uh, creativă, Comisia Europeană a înțeles că trebuie să facă ceva mai mult pentru a întări uh, circulația transfrontalieră a celor care sunt activi în domeniul uh, cultural. Această chestiune a devenit una priori- prioritară, însă nu știm dacă va exista o singură acțiune dedicată acestei priorități sau vor exista mai multe acțiuni de sprijin coordonate într-un mod mai bun indiferent de metoda aleasă, considerăm că este nevoie să punem accent pe crearea unui cadru dedicat mobilității pe plan european, care să funcționeze ca o acțiune individuală de promovare a, a culturii, să-i uh, susțină pe operatorii culturali și acum dau cuvântul colegii pentru a vă prezenta recomandările. În raportul nostru propunem două seturi de recomandări pentru politicile europene dedicate mobilității în sectorul cultural și creativ, o schemă dedicată care să completeze schemele deja existente, să acopere lacunele pe plan regional și național și să aducă o adevărată plus valoare, astfel încât să susțină cristalizarea sectorului în spațiul european și în statele membre, Uh, să fie aliniată politicile europene dedicate inovării și antreprenoriatului, acoperând și completând de asemenea schemele naționale, susținând inovarea economică în acest sector și susținând procesul de internaționalizare prin crearea unor rețele. În al doilea rând, avem nevoie de o mai bună coordonare la nivelul statelor membre, de o consultare cu părțile interesate prin uh, într-un dialog structurat purtat cu sectorul cultural, de asemenea înlăturarea obstacolelor de reglementare, pornind de la activitatea asociațiilor uh, profesionale care deja se desfășoară de anumită, de ceva vreme în ceea ce privește normele care guvernează vizele. În concluzie, Cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe pentru a susține această uh, mobilitate, nu doar pentru că este un sector care reprezintă 7,5% din forța de muncă din Europa, ci pentru că este un uh, sector care celebrează diversitatea noastră culturală, ceva extrem de important, mai ales în lumina ultimelor evoluții. Mulțumesc! Vă mulțumesc! pentru prezentarea acestui studiu, o prezentare foarte compactă, dar clară în același timp. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Și am dat cuvântul acum uh, raportorilor noștri, responsabil pentru agenda culturală, pentru programul Europa Creativă. Prima este Silvia Costa. Silvia, dacă reușești în 3 minute. Importante studio, uh, mi riconosco molto nelle vostre da, e un studiu foarte important, uh, foarte interesant, valorile și panorama prezentată într-o perspectivă, un peisaj foarte fragmentat, foarte diversificat, cu multe inițiative, cum spuneați, care cumva nu sunt uh, în prim plan, nu sunt identificabile de către operatorii culturali din mediul uh, artistic și creator. Aici eu cred că trebuie să facem uh, o diferență între două abordări posibile. Una e cea politică și pe asta aș pune eu accentul. Nu e neapărat un program. În Europa Creativă, pentru prima oară, datorită cererilor pe care le-am făcut uh, noi, am fost și raportare în ce privește punerea în aplicare a programului, noi am solicitat uh, să existe un program de mobilitate în cadrul Europei Creative cu o linie bugetară dedicată, dar știm că asta nu este suficient pentru că știm care e bugetul, știm care sunt estimările comisiei, o linie suplimentară dedicată în partea de cultură, deci nu e vorba de o linie transversală pentru întregul program, care, ceea ce ar fi fost poate util, ceva transsectorial. Uh, eu fac un raționament de raportare. E doar o linie de cultură cu o linie adăugată la operațiunile, la acțiunile orizontale. Însă noi, noi suntem satisfăcuți că pentru prima oară se vorbește despre acest lucru în programul Europa Creativă. În legătură cu ce ați propus uh, dumneavoastră, cea de-a doua abordare ar fi deci un cadru, un program cadru dedicat atât pentru țările europene cât și cele non-europene, deci un program internațional europene. Deci un program internațional și am uh, solicitat uh, Comisiei pentru noua strategie pentru cultură și relații internaționale să existe un program de mobilitate în cadrul politicilor internaționale. sigur că facem un al doilea pas, poate va fi o inițiativă noastră, o inițiativă politică, deci o idee de program integrat în Europa și lumea întreagă. Și o întrebare, toată spuneți cumva că sau vă întrebați dumneavoastră dacă toate acțiunile din Europa Creativă vor avea și un element de mobilitate uh, pentru moment, asta este intenția, să figureze totul la cultură, dar să vedem dacă vor avea resurse necesare toate programele. Dar come voi ideea de a renderlo più complet? Aș vrea să văd cum credeți dumneavoastră că se poate uh, garanta un caracter complementar al acestui program cu uh, inițiativele naționale. Silvia, ai depășit timpul, spune președinta. Da, așadar. Da, un auspicio, lo status dell'artista, mi sembra. Statutul artistului cred că este ceva fundamental. Am avut și o rezoluție a Parlamentului. E ideea să duble impozitări și cât se poate, dacă pe durata cât un artist rămâne în Europa pentru un turneu. Deci e o problemă cu care se confruntă creatorii. Mulțumesc pentru uh, atenție. Bun, haideți să răspund acum experții, spune președinta cine vrea să înceapă. Mă rog, expertele, de fapt, cine începe? Încep eu. Uh, o să mă refer în primul rând la complementaritatea cu schemele locale, modul în care noi ne-am gândit la funcționarea acestor scheme de mobilitate ar fi prin implicarea părților interesate pe plan național în gestionare, cu un rol consultativ, de exemplu, dar și din punctul de vedere al vizibilității. Recomandările noastre se referă la un sistem de etichetare pentru organizațiile gazdă de încredere care să primească un fel de etichetă de excelență în implementarea mobilității. De asemenea, pentru a completa activitățile punctelor de informații privind mobilitatea, acestea fac deja parte dintr-o rețea în statele membre, este o rețea în uh, creștere, atât în statele Uniunii Europene, dar și în alte state, cum ar fi uh, Statele Unite ale Americii sau în state cu care Uniunea Europeană are semnate acorduri de asociare care și sunt utile pentru uh, cei care doresc să profite de această mobilitate. O altă idee importantă este asocierea orașelor ca parteneri de cofinanțare în aceste schemă. Deci nu cred că trebuie să reinventăm uh, roata, ci să plecăm de la experiența și expertiza de care dispun uh, organizațiile culturale în sensul uh, susținerii mobilității. În ceea ce privește viitorul program Europa Creativă, ținând seama de faptul că mobilitatea este o prioritate specifică în acest program cultural, plecăm de la premisa că această mobilitate va fi susținută prin diferite proiecte, programe de cooperare, platforme de, sus, de susținere, însă să lucrăm resursă financiară, în mod specific, s-ar putea să fie ceva foarte dificil, ținând seama de faptul că programul Europa Creativă mm, se află acum în continuare la uh, comisie, deci s-ar putea să există și alte acțiuni de care să se ocupe și alte direcții, uh, direcții generale de la comisie sau și alte agenții europene. Așa privim noi în mod strategic un nou cadru dedicat mobili- uh, mobilității și noile posibilități de finanțare a acestei mobilități. Mulțumesc! Domnul Jurevski, vă rog, aveți cuvântul. Muszę przyznać, że daleko mi do satysfakcji, znając... Trebuie să recunosc că nu sunt prea mulțumit pentru că știu care este situația artiștilor și a antreprenorilor artistici activi în, în Europa. Cred că această problemă trebuie privită din trei perspective. Una fiscală, din punct de vedere al taxelor, avem o problemă imensă. Artiștii mobili din Europa cu origini uh, diferite au la dispoziție diferite surse uh, financiare. Dacă ne gândim la o orchestră compusă din muzicieni europeni, orchestră care are concerte doar în iulie și în august, uh, este evident că uh, sursele financiare vor fi foarte diferite. Deci, și în plus, artiștii sunt definiți uh, diferiți. În, Est- în Estonia pot fi uh, deduse, unii vor primi bani pentru uh, noptile de hotel petrecute, alții nu. În plus, există taxe care îi pedepsesc pe artiști, îi sancționează și uh, TVA-ul, din nou, este foarte diferit pentru activitățile culturale de la o țară la alta. Uh, TVA-urile pot fi reduse sau nu, da, pentru filme, de exemplu. Și apoi, a treia dimensiune importantă este activitatea concretă și cadrul uh, juridic. Artiștii își desfășoară activitatea ca artiști sau ca niște antreprenori. În anumite state există norme care reglementează activitatea artistică. Pe de altă parte, rolul artiștilor este altfel precizat în lege în alte, în alte țări. Deci mobilitatea artiștilor, de fapt, este îngrădită din mai multe puncte de vedere. Și aș dori să spun că dacă dorim să promovăm mobilitatea artiștilor într-un cadru anume, nu prea am făcut mare lucru până acum. Există programul Erasmus Plus uh, pentru tinerii până la 30 de ani. Există aici oportunități uh, extraordinare și mă bucură faptul că am reușit să dublăm bugetul pentru acest program pentru uh, în viitorul cadru financiar multianual. Însă pentru toți cei care nu mai studiază, nu mai fac parte din uh, universități, uh, există probleme juridice, probleme fiscale pentru că nu pot să-și desfășoare uh, activitatea în afara granițelor uh, propriei țări și există apoi diferite modalități de reglementare a modului în care pot fi deduse din declarația fiscală costurile de călătorie, costurile de cazare și așa mai departe. Deci mie mi se pare că trebuie să luăm o decizie foarte clară, să vedem unde uh, unde se poate uh, interveni din partea noastră, din partea altor comisii europene, din partea Comisiei uh, Europene, pentru că în legătură cu mobilitatea artiștilor ne confruntăm cu o problemă imensă pe care nu putem să o ignorăm pur și simplu și știu că dumneavoastră nu ați avut la dispoziție prea mult timp pentru a vă referi la toate aceste chestiuni. Eu. Uh, thank you very much for your comment. Uh, vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Exact la aceste chestiuni am dorit să ne referim în raportul nostru. Suntem de acord că există o fragmentare profundă din punctul de vedere al taxării, al contribuțiilor sociale și timpul pe care l-am avut la dispoziție nu ne-a permis să intrăm să vă pre- în toate aceste detalii, dar vă asigur că toate chestiunile menționate de dumneavoastră se regăsesc în raportul nostru, dacă îl veți citi. Și, de fapt, Uniunea Europeană nu are niciun fel de competențe când vine vorba de taxare. Aceasta este o prerogativă a statelor membre, însă ce poate face Uniunea Europeană este să împingă statele membre într-un exercițiu de cooperare pentru a armoniza toate aceste chestiuni care țin de taxare, de uh, Uh, protecția socială. Știți că noua directivă privind lucrătorii detașați uh, merge puțin în această direcție, însă, din păcate, um, nu ține cont prea mult de situația uh, artiștilor. Cred că aceasta ar trebui să fie discutată mai mult și în Parlamentul European, dar și în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, Helga Trüppel! Mulțumesc foarte mult. Așa cum a spus uh, antevorbitorul meu, este vorba de, așa cum reste și în acest studiu, este vorba de fragmentare, de lipsa unui cadru pentru această schemă dedicată mobilității și de avem nevoie de o mai bună coordonare. Nu cred că trebuie să reinventăm uh, roata, ci să coordonăm mai bine toate măsurile existente, să avem o mai bună comunicare pentru ca oamenii să cunoască, cunoască diferitele niveluri. Ați menționat orașele, există de, apoi organizații la nivelul landurilor în Germania, există și nivelul european și între toate aceste niveluri trebuie să, să creăm o mai bună coordonare. Trebuie să fim dedicați, angajați în acest sens și eu sunt curioasă să aflu părerea Comisiei? De ce lipsește această coordonare și de ce nu există o abordare comună? Pentru că tot timpul discutăm despre o abordare uh, comună. Însă, dacă discutați cu artiștii, vedeți că aceștia sunt, de fapt, uh, pierduți. Și trebuie să lucrăm mai bine din punctul de vedere al comunicării, al uh, încadrării acestei mobilități din păcate, uh, toate lucrurile sunt precizate în regulamentele noastre, însă ele nu ajung în realitate și cred că trebuie să ne grăbim puțin pentru că va fi deosebit de important pentru uh, succesul la alegeri. Pentru că știm cu toții, când uh, discutăm cu artiștii, toți se plâng că um, nu prea înțeleg uh, normele și cred că trebuie să îmbunătățim să simplificăm lucrurile și Parlamentul și Comisia trebuie să comunice mai bine ce ne dorim să vedem și ce oferim artiștilor și oamenilor interesați. Vă mulțumesc. Cine dorește să răspundă? Maybe just to, to add on this point. Mai adaug ceva aici. Sunt total de acord. Sunt convins că pilotul care a fost proiectul pilot despre mobilitate lansat de comisie va oferi informații în legătură cu mai bună coordonare și comunicare uh, cu actorii interesați. Am mai subliniat în studiu că în ce privește pilotul, el vine chiar la timp, e un prim pas care este bun, dar nu are suficiente resurse ca să putem uh, atinge rezultatele dacă vedem uh, suma dedicată fiecărui artist care călătorește e nu foarte mare și trebuie să ținem cont și de punctul ăsta în... deci bugetul alocat unui asemenea program pentru care e nevoie de eforturi pentru coordonare, comunicare, management. Vielen herzlichen Dank, Christina Libacka. Mulțumesc, doamna Libacka. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, dziękuję za prezentację. Po drugie, mam dwa... Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru această prezentare și apoi aș avea două întrebări. Pe de-o parte, ați analizat motivele acestor diferențe atât de mari când vine vorba de mobilitatea artiștilor și a persoanelor active în acest sector creativ din diferite țări mobilitatea și activitatea artiștilor uh, italieni mm. este mult mai redusă față de mobilitatea artiștilor din Polonia. Uh, nici nu mă gândesc la ce se întâmplă în țări ca și Cipru și Malta, unde nu prea există, nu există deloc, de fapt, o mobilitate a artiștilor. Care sunt motivele acestei situații? Și apoi, nu știu, poate ar fi o idee să ridicăm uh, pragul de vârstă la Erasmus uh, Plus până la 35 de ani. Am putea să obținem astfel un efect de sinergie mai bun între diferitele programe și ar uh, spori participarea artiștilor la aceste pro- programe de mobilitate. Mulțumesc! Cine dorește să răspundă la aceste întrebări? Start with the, the first question. Încep cu prima întrebare. Noi am avut uh, un timp limitat la dispoziție, deci n-am intrat în detalii în legătură cu motivele acestor inegalități între țări. Motivele pot fi diferite. Odată bugetul global alocat culturii, asta e clar. Apoi uh, locul acestor țări pe harta situațiilor geografică, dar noi ne-am uh, concentra mai degrabă decât pe imaginea generală, nu particulară. Da, va trebui uh, uh, examinată situația în detaliu. Unele organizații sunt uh, active în domeniul mobilității, cu fiecare stat membru au uh, editat ghiduri de mobilitate pentru un număr de organizații cu fonduri publice și private care susțin mobilitatea în fiecare țară și asta am utilizat pentru a face o imagine globală în Europa, dar cu timpul și resursele limitate n-am putut decât să vă înfățișăm acest tablou general, nu am intrat în detalii. În ce privește Erasmus Plus, da, trebuie să existe sinergii între Erasmus și Europa Creativă, de exemplu, dar nu știm dacă putem să avem mai mulți participanți sau cu o vârstă sporită, Erasmus cu o vârstă mai mare. Trebuie să vedem uh, cum uh, se va încadra programul în viitorul cadru financiar. Asta ar fi prima condiție ca să putem să facem prognoze, dar pot exista sinergii în legătură cu compatibilitatea complementaritatea acestor programe, deci Europa Creativă și Erasmus, ca să, să se poată implica diverse seturi de uh, cunoștințe pentru studenți, tineri antreprenori, deci sunt cunoștințe care sunt domenite la vârste diferite. Poate să ai un pas înainte, dar apoi vom mai vedea ca să Uh, se poate adăuga tot felul de cunoștințe mai diferite, mai aprofundate. Da, ar putea exista această sinergie în viitorul cadru uh, financiar multianual. Păi, mai spun ceva legătură cu prima întrebare. Cred că trebuie să vedem și care e activitatea institutelor naționale de control. Știm, de exemplu, Institutul Goethe, Institutul francez sau echivalentul său din Italia, din Spania sau din Regatul Unit, toate acestea sunt uh, organizații foarte mari care susțin mobilitatea. Deci, parțial, uh, sigur că disparitățile provin și din dezechilibru între marile institute și cele mai mici de cultură. Da, mulțumim. Julie Ward cuvântul. Uh, thank you very much. I think it's really important. Mulțumesc, e un studiu foarte important. Da, ne spune de fapt ceea ce deja știam de mult. Eu am lucrat în sectorul cultural și e adevărat că e foarte dificilă situația acestor oameni și care trebuie să facă eforturi foarte mari uh, ca artiști care doresc să ajungă la un public internațional fără a avea parteneri în întreaga Europa și sunt oameni care fac treaba foarte bună ca să-i ajută. Am un, uh, niște prieteni aici de la organizație britanică internațională care s-au ocupat cu niște proiecte internaționale foarte bune, uh, aducând împreună artiști tineri din uh, tot felul de țări, din Europa și nu numai artele și industria creativă sunt un sector care este foarte rezistent în uh, timpurile crizei financiare. Sectorul acesta chiar a crescut. Comisia trebuie să înțeleagă acest lucru, să știe că nu e un uh, sector ca oricare altul, nu e un sector uh, neînsemnat, E un succes foarte important pentru economie, e un sector foarte important pentru economia noastră, pentru coeziunea societății noastre E un sector fundamental pentru bunăstarea economică a Europei, dar și pentru bunăstarea noastră ca o comunitate de oameni care să poată trăi împreună. Deci nu cred că eh, cultura trebuie menținută în aceste eh, granițe înguste. Eh, sunt și alte culturi, comisii, mă scuzați, care trebuie să se implice, să știe că dacă nu avem succes cu acest program, avem o problemă și pentru creșterea economică și prosperitatea întregii Uniunii Europene și este și un cost care trebuie suportat pentru, de către societățile noastre, pentru că artiștii uh, aduc oameni împreună, le explică ce se întâmplă în Europa, uh, se implică și în situația refugiaților, a comunităților marginale, deci e foarte important ca programul să funcționeze nu putem rămâne la nivelul poate că o facem dacă cumva avem bani și așa mai departe. E bine să se extindă programul Erasmus Plus. Poate m-aș referi și la festivaluri aici, care festivalurile au o problemă uh, deosebită pentru că aici este o, o expunere foarte, foarte publică a mobilității de poate că vor exista uh, probleme sporite pentru festivalurile, mai ales cele din uh, Regatul Unit și acestea vor avea, sigur, un impact și asupra artiștilor care nu sunt din Regatul Unit după ce se va produce Brexitul. Mulțumim foarte mult! Vă rog, pe scurt. I think uh, the, the issue of festival, the European Festival Association is very is working. Da, Ford, da, uh, este o asociație europeană festivalurilor care este foarte implicată în tot ce înseamnă mobilitatea. După cum spuneați, uh, am spus în studiu că da, Brexitul este o mare problemă pentru festivaluri, pentru mobilitate mm, pentru capacitatea de a aduce artiști străini în Regatul Unit. Da, e un subiect transversal, uh, sunt implicate acolo și alte sectoare politice, economice, culturale. Am mai spus că am văzut că aceste oportunități nu sunt vizibile Uh, pentru cei din profesiile culturale, că nu știu neapărat că există toate aceste oportunități, că nu apar în uh, alte programe cum ar fi COSME, Orizont 2020 și uh, consultările publice în ce privește viitorul acestor programe nu includ neapărat și sectorul creativ, cultural, și este păcat pentru că sectorul acesta trebuie implicat și mobilitatea îl ajută foarte mult. Deci este foarte bine să includem în acest sector în consultările publice pe viitor în legătură cu programele menționate. E foarte bună uh, propunerea dumneavoastră. Mulțumesc. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Uh, wobei ich persönlich zugeben muss, dass ich von einer Auswahl... Mulțumim. În ceea ce privește o prelungire la Erasmus Plus, eu cred că dacă tot trebuie să luptăm pentru mai mulți bani, trebuie să fim și atenți ca programele să nu ajungă să arate într-o asemenea manieră încât până la urmă să nu obținem rezultatele pe care ni le-am propus. Așa că eu cred că trebuie să găsim uh, alte posibilități pentru a le oferi artiștilor, posibilități de schimb, de opinii. Și vă rog acum pe scurt, nu prea mai avem timp și și Barbara Gessler de la Comisie va trebui să intervine dacă își dorește. Așa că, Dominic, vă rog, pe scurt. Je vous rassure, ça va être relativement bref. Bonjour, Mulțumesc. Pe scurt, vă mulțumesc, doamnelor, pentru că Uh, e foarte interesant ce a spus, că se schimbă clima politică, pagina 33, Scrieți că, scrieți că populismul și naționalismul în creștere alimentat de xenofobie și euroscepticism și asta se pare că influențează libertatea de exprimare și mobilitatea artiștilor și celor din domeniul culturii. Am două observații. În primul rând, uh, dacă ceva hrănește uh, populismul, e faptul că popoarele sunt date deoparte. Putem oare face politică fără a ne preocupa de popoare? Eu de asta am intrat în politică. Poporul mă interesează pe mine. Cât despre naționalism, acesta va exista atât la timp cât există și națiunile după cum îi spune și numele, raportul noastră vrea să dispare naționalismul, când dumneavoastră reproșați uh, faptul că există frontiere și regretați faptul că există vize reproșați faptul că cultura promovează identitățile naționale. E culmea. Vă dau un sfat, doamnelor, dacă vreți să faceți politică, încercați să fiți alese, că așa va fi mai simplu. Și apoi scrieți că vi se pare că există implicații. Asta sunt părerile noastre personale. Uh, nu știu care este, dacă toată lumea își dă părerea, nu, atunci nu mai reușim să facem nimic. Și se menționează acolo la o, titlu, la o notă de subsol, o Academie Maghiară. Păi reproșați că, sunt, că este loială națiunii, reproșați guvernului maghiar că dă mai mulți bani pentru instituțiile de stat. E delirant. Poate ați prefera ca guvernul maghiar să nu mai financeze cultura și să nu-și mai uh, conserve moștenirea culturală. Deci dacă am un sfat să vă dau, atunci mai, mai bine nu mai faceți rapoarte. Nu știu, luați, mergeți la oameni cum ar fi domnul Șoroș, care finanțează culturi din astea fără suflet, ca cele pe care vi le doriți noastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah, no, very, very shortly, um, I think our report on the contrary... Dar, din contră, raportul nostru apără diversitatea culturală a Europei. Uh, și își dorește să protejeze diversitatea culturală. Deci, cred că noi ne dorim un schimb între Uh, identitățile diferite. In order to have an open looking society. Deci uh, vrem o societate mai deschisă și o Europa mai unită. Mulțumesc. Dank von meiner Seite nur der Hinweis auch Künstler. Mulțumim și artiștii și artistele sunt cetățeni europeni. Observația din partea mea. Barbara Gessler, vă rog cât de pe scurt, știu că e greu, dar vă rog. Da, mulțumesc, totuși îmi dați cuvântul. Mulțumesc în primul rând Parlamentului European pentru că a comandat acest studiu interesant care într-adevăr e unul care vine la timp, e un input important și cu ceea ce facem acum cu privire la designul noului program Europa Creativă. În practică, Mobilitatea este un aspect care este văzut ca fiind parte din toate celelalte acțiuni intermediate de Europa Creativă. Și de aceea ne dorim să păstrăm acest element atât de important, un element important pentru activitățile transfrontaliere și activitățile transfrontaliere ale celor din domeniul artistic. E, ca să spunem așa, o plus valoare, o plus valoare europeană care se regăsește în mobilitate, dar cum ne-a spus foarte clar și acest studiu, mai există și alte aspecte. Există există, după părerea noastră, o nevoie foarte clară în uh, sensul în care mobilitatea trebuie să fie ajutată, face bine în multe domenii, e, ceea ce ne spune studiul e foarte bine și um, tot ce se întâmplă astăzi ne arată acest fapt când spunem că se regăsesc implicit aceste principii în tot ceea ce facem în Europa Creativă, în autorități orizontale, acolo s-a demonstrat acest fapt și acum, în următoarele o săptămână, două, vom prezenta rezultatele în ceea ce privește uh, un concurs pe care l-am avut. Am avut uh, candidaturi foarte bune pentru proiectele pilot. Un prim pas în aceste proiecte pilot se poate face și mulțumită Parlamentului. Va fi un studiu de fezabilitate și vom ține cont de toate mecanismele care există, vor fi incluse aici în studiul de fezabilitate. Apoi mai avem și o platformă, bineînțeles, și ce am auzit astăzi e foarte important, e foarte important să se țină cont de această platformă și valoarea pe care o are pentru coordonare și colaborare. Trebuie să fie consolidate aceste aspecte și a reieșit foarte clar acest fapt. Și un al treilea punct, o fază experimentale, am dorit să testăm cum ar putea să arate totul în realitate. Pentru că, da, încă nu avem tot de ce e nevoie, așa că trebuie să vedem cum poate fi pus în aplicare un asemenea mecanism, căror grupuri țintă să ne adresăm și așa mai departe, astfel încât la sfârșitul anului să putem să facem și niște recomandări pe care apoi să le punem în aplicare în Europa creativă. Foarte pe scurt, calendarul Planul de lucru pe care îl facem acum împreună cu statele membre, <laughs> bineînțeles, ne gândim să putem să eliminăm obstacolele legislative și tot ce mai există în fața mobilității, asta în paralel cu sprijinul financiar acordat procesului. Așa că vă mulțumesc și cu siguranță vom discuta și în alt format despre același subiect. Da, mulțumim foarte mult, doamnă Barbara Gessler, și vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați aflat astăzi alături de noi, ne-ați prezentat acest studiu care ne-a oferit informații importante și pentru continuarea muncii noastre și pentru programul Creative Europe, Europa Creativă și pentru celelalte programe din domeniul culturii. Vă mulțumesc foarte mult și toate cele bune pe viitor. Thank you. Thank you. So, bevor wir zum nächsten Înainte să trecem la celălalt punct de pe ordinea de zi, îmi face o deosebită plăcere să salut 16 studenți și studente de la Universitatea Ferrara care se află alături de noi. S-au fost invitați de Silvia Costa. Aici vă urăm bun venit în Parlamentul European și sperăm că veți pleca cu impresii plăcute de aici. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Trecem acum la ultimul punct de, pe ordinea de zi înainte de după amiază și îmi face o deosebită plăcere să îi salut în rândurile noastre pe primii trei câștigători ai uh, premiului pentru tineret din acest an, premiul Charlemagne. E între timp o adevărată tradiție ca în fiecare an să invităm pe primii trei câștigători ai concursului, să invităm aici alături de noi în Comisia pentru Cultură și să le dăm posibilitatea să își prezinte aici proiectele lor și uh, cel puțin în experiența de anul trecut, să ne transmită și entuziasmul pe care l-au ei pentru Europa și pentru proiectul european. Așa că eu mă bucur foarte mult că astăzi avem reprezentanții echipelor care au câștigat în acest an din Polonia, din Italia și din Malta. Și îi avem pe Thomas Tomalik, care ne va prezenta proiectul Vorcation, vine din Polonia. Ce e acest proiect ne va spune chiar el imediat. Al doilea premiu l-a câștigat Juvenila din Italia Juvenila din Italia, Mirko Garniato ne va prezenta proiectul și al treilea premiu Never Arrive 2 din Malta ne va fi prezentat proiectul de Farah Abdullahi Abdi. Ne veți prezenta imediat proiectele. Toți trei, nu știu cine își dorește să înceapă, aveți șapte minute la dispoziție și apoi vom mai avea puțin timp și de discuție. Cine începe? Doriți să începeți? Fangen Sie doch an! mit dem Projekt Never Arrive 2 aus Malta. Începem cu Malta, cu Never Arrive 2. Aveți cuvântul timp de două minute. Timp de șapte minute. Uh, ich bin Farah, uh, ich komme aus Somalia. Mă numesc Fara, vin din Somalia, trăiesc în Berlin, cam atât cu germana mea locuiesc la Berlin și încep să învăț limba germană. Proiectul meu se numește Never Arrive To Never Arrive To e o continuare a primei mele autobiografii. Am scris o autobiografie, am început să scriu în 2013 și am lansat cartea în 2015 ca uh, refugiat transexual. Mi-am părăsit țara din motive de securitate, de siguranță, bineînțeles, și am venit în Europa ca să îmi pot trăi viața. Și am făcut această călătorie din Africa subsahariană Europeană, am traversat deșertul, am traversat Marea Mediterană și am ajuns în Malta pe apă în 2012. Am trecut prin procesul de azil, centrul de detenție, am uh, fost acolo timp de patru ani, acum încerc să mă integrez și să fac față provocărilor. Știți că migrația e un subiect important acum atât în Europa cât și în întreaga lume și așa că eu mi-am dorit să scriu o carte care să spună o poveste pozitivă din experiența migrației parte pe care nu o prea auzim toți suntem arătați ca oameni care vin să distrugă continentul, să distrugă această civilizație. Și eu am vrut să povestesc experiența legată de visuri, ambiții, pasiuni, strălucire, viața normală pe care și-o doresc oamenii, să-și trăiască viața de zi cu zi și să-și îndeplinească ambițiile. Cartea a avut mare succes, a fost primită foarte bine, am traversat în foarte multe țări, am traversat foarte multe țări din lume promovând-o. Capitolul de deschidere a fost scris de Comisarul European pentru Comerț, m-am întâlnit cu dumnea ei când încă era comisar pentru afaceri interne, așa că am lucrat cu mulți refugiați, am discutat cu ei, i-am încurajat să, încearc, să încerce să-și îndeplinească visurile, că totul e foarte dificil, dar într-o zi vor reuși să o facă, vor reuși și mi-am dorit să fie un proiect care să inspire, un proiect care să îi încurajeze pe oameni de pe ambele părți, atât pe refugiați cât și pe cei care ne găzduiesc în diferitele state. Toți să putem să avem o discuție deschisă, o discuție sinceră despre migrație, despre comunități, despre provocările și temerile pe care le avem unii față de ceilalți. Și îmi dau seama, mi-am dat seama că odată ce avem acest canal de comunicare, dispar barierele și oamenii reușesc să relaționeze la nivel uman, nu doar prin ceea ce văd în presă, că oamenii vin cu ambarcațiunile și această imagine ca o invazie. Și am încercat să uh, pun lucrurile dintr-o altă perspectivă. Știu mulți refugiați din Malta, unde am locuit patru ani, acum de un an și jumătate locuiesc la Berlin. Cunosc refugiați care sunt artiști de make-up, care vor să devină doctori, ingineri și studiază în acest sens, dar din păcate există și cealaltă parte cu cei care au probleme în a se integra pentru că au atâtea provocări cu care au de-a face și, din păcate, ajung să se implice în infracționalitate și alte lucruri. Extrema dreaptă, presa arată doar această parte a poveștii. Aceasta este imaginea. Cine sunt refugiații, cei care violează femei și așa mai departe. Nu vorbesc despre artiștii care vin. Prietenul meu, Bashar, care lucrează la London Fashion Week. Nu îi arată pe scriitori. Uh, Până la urmă, asta înseamnă proiectul meu, Never Arrive, înseamnă inspirație, înseamnă carieră, familie, iubire, identitate, cum să îți dai seama cine ești și să treci după cum ești, să ai curajul să spui, da, locul acesta nu e pentru mine și de aceea se numește Never Arrive, să nu ajungi niciodată. Asta ne spunea mama mea în Nairobi, în Kenya, mie și fraților mei când mergeam la școală într-o familie din pătura de mijloc. Spuneau niciodată, niciodată să simțiți că ați ajuns, să vă pună cineva într-o cutie, să vă facă să ajungeți undeva. Dacă Malta nu funcționează pentru mine, ce voi face? Dacă nu, din moment ce nu pot să mă mișc ca refugiat. Nu, mă voi mișca, mă voi mișca și le voi arăta că nu pot fi pus într-o cutie. Acum aflu la Berlin și îmi place foarte mult. Despre Astfel de lucruri vorbesc în pro proiectul meu și le spun refugiaților niciodată să nu permiteți nimănui să vă spulbere visele, să vă descurajeze. Nu lăsați pe nimeni să vă fure ceva din ce aveți. Da, îmi puteți fura bijuteriile, hainele. Eu am lăsat tot când am plecat din casa mamei mele. Și asta le spun refugiaților, ați renunțat la tot. În momentul în care îi lăsați pe alții să vă fure visele, atunci muriți, pentru că visele sunt cele care vă vor ajuta să vă recuperați hainele, să, prim, să puteți aveți o casă și toate aceste lucruri materiale să le aveți din nou. Despre asta e proiectul meu, Never Arrive, despre inspirație, comunicare de ambele părți și îmi doresc ca această carte să fie tradusă în germană. Germana e acum, Germania e acum noua mea casă. Oamenii îmi spuneau, acum îi încurajez pe refugiați să nu ajungă niciodată. Da, să nu ajungă la, fin, la punctul uh, de sosire în ceea ce privește ambițiile pe care le au. Pentru mine Berlinul a devenit acum casa mea, e casa mea și sunt foarte fericită când din Londra sau de la New York mă întorc la Berlinul meu. Cam despre asta e proiectul meu și vă mulțumesc că m-ați lăsat să mi-l prezint. Vă mulțumesc, Dankeschön! Da, mulțumim foarte, foarte mult pentru această prezentare impresionantă și vom discuta după ce auzim câte ceva despre toate cele trei proiecte. Trecem acum la premiul 2, Juvenila din Italia și ne va, ne va prezenta proiectul Mirko Graniato. Bun venit!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 foarte <laughs> binevenită. Vă mulțumesc că ne-ați primit aici, dar înainte de a vă prezenta ce înseamnă juvenilia, uh, încep cu cuvintele domnului, uh, mă rog, unui filozof italian, Nelo Imberti, care spune dacă e cum spune Goethe și omul e o ființă care își dorește să construiască sens într-un deșert al atmosferei nihiliste a epocii noștri, atunci uh, avem o problemă nu doar psihologică, ci și culturală. Și și e vorba de cultura colectivă. Acolo trebuie să acționăm, nu asupra suferinței individuale. Suferința nu e cauza, ci consecința eh, problemei culturale, a excluziunii culturale de, eh, a, a, și tinerii sunt primele victimele acestei excluziuni. Am încheiat citatul. Bun, și așa a, eh, am A, am dat un citat dintr-o carte care a apărut în același an în care a apărut premiul pentru tineret. Uh, acum un film uh, e vorba de faptul că uh, Asociația Juvenilia a primit medalia de argint în anul Patrimoniului Cultural European. Probleme tehnice cu filmul, oricum, da, haideți să vedem dacă funcționează acum. Era un video con la muzică. Nu știu dacă funcționează. Era, nu se aude muzica, pentru că aveam și o coloană sonor de Edward Grieg, regele muntelui. În fine. harmonie. Yeah. So, <laughs> yeah. Può sembrare che i venilia... Eh, să știți că nu dispunem de cine știe ce resurse, ci filmul ăsta ne-a fost oferit cadou de un amic. Eh, vreau să risipesc un clișeu. Eu sunt fiu de pompieri și de muncitoare și totuși îmi place muzica clasică. Juvenilia încearcă să Uh, risipească un tabu. Muzica clasică nu este pentru puțin, ci este pentru toți. Pentru că atunci când uh, Mario uh, sau Carmen își cântă aria uh, Amor e un copil pribeag, în fine, muzica e un limbaj universal care uh, atinge drept în inimă. No, juvenilia, ce face? Suntem un grup de tineri care sunt preocupați uh, uh, ca voluntari de a aduce împreună tinerii din toate părțile Europei ca aceștia să treacă prin experiența operei, a teatrului. Eu, adolescent fiind, mergeam la teatru și la 16 ani mă uh, simțeam străin că mergeam singur, nu era nimeni cu mine, dar am văzut, de fapt, am descoperit că muzica clasică e extraordinar, e o voință de a o trăi în comun, nu doar în propriul oraș, ci în întreaga Europa. Vedem dacă reușesc acum să vă arăt alte imagini. În fine, probleme tehnice, ce să facem? Ba da, uitați, aici avem imaginele, vorbim de tineri europeni, prieteni ai operei, și Juvenile încearcă să deschidă porțile teatrului și în sens figurat și în sens propriu, adică putem uh, fi membri ai unei asociații, putem fi și neofiți, dar Juvenilea, uh, pentru Juvenilea contează să ai o experiență teatrală nu de unul singur, ci în comun, Recent am avut ocazia să povestesc cu un tânăr din Anglia care mi-a spus că se duce la opere cum se duce la un meci de fotbal, că durează 90 de minute, e și plictiseală, dar atunci când cineva dă gol, persoanele care asistă ridică în picioare, strigă, aplaudă, asta se întâmplă și la opera, durează câteva ore, dar apoi e o arie frumoasă, e ceva care ne place, nu, nu rezistăm, aplaudăm, nici măcar nu lăsăm orchestra să termină, să termine și Iuvenilea consideră că uh, e un fenomen important, e important să, să trăim în comun. Din păcate, teatru e un loc unde sunt foarte bine delimitate clasele sociale, da, avem uh, galeria, avem lojele, dar Venilia nu ține cont de asta pentru că mergem împreună acolo. Condividiamo un palco. Uh, mergem împreună la teatru și încercăm să facem uh, cu cel mai mic buget posibil. Noi suntem un grup de tineri care uh, Uh, vorbim cu directori artistici și uh, um, le rugăm să ne deschidă ușile teatrului cu un preț uh, convenabil ca tinerii să poată călători în Europa, să vină, de exemplu, la Milano, la Scala din Milano și nu doar acolo. Magica e magari per 20 euro sedersi in platea ma soprattutto anche riuscire a scoprire. Eh, sì, să reușească tinerii să, să un, un oraș, nu doar un teatru. Deci se utilizează teatru și opera ca mecanisme de a eh, pătrunde într-o lume care adesea e percepută ca fiind inaccesibilă. Adesea în, în inițiativele noastre se întâmplă să ne simțim puțin străini când ajungem într-un loc, într-un loc necunoscut, dar când ai o pasiune comună cu forța muzicii, atunci totul se transformă, începem să vorbim de muzică, suntem emoționați și mm, ă, petrecem două zile împreună și rămânem prieteni, rămânem în contact. Asta înseamnă că se creează un public de tineri care este unit independent de viitor, nu știu, cineva merge în, cu Erasmus la Berlin, merge să-și caute un loc de muncă la Barcelona, dar când mergem la teatru nu suntem uh, singuri, mergem cu prietenii. Și se deschide întreagă lume trăită în comun și e frumos că uh, noi coordonatori suntem italieni, olandezi, francezi, în fine, uh, nu contează norvegieni, dar important e să există acest spirit de unitate și forța asta nu știu, câteodată, ci, bun, se cântă o arie de Mozart în italiană sau de Wagner în germană, da, descoperim și uh, culturi diferite, dar forța juveniliei e să, uh, iată, descoperim Europa de la Oslo, din nord, până la în sud, la Palermo. În ce legătură cu Teatro Massimo uh, din Palermo, pe fațada acestui teatru spune că arta renoiește popoarele și le revelează viața și îți pregătește viitorul. Noi nu mergem la operă că, de, de plictiseală, ci noi încercăm să propunem spectacole muzicale, operă, balet, ca Bine, poate mi-am depășit timpul. Vreau să mai spun doar că aceste spectacole uh, ne, ne, ne dăruiesc ceva ca să ne pregătească pentru viață. Teatrele sunt un locuri magice, uh, Acolo muncesc toți, de la cei care creează decorurile, costumele, orchestra, când, cei care cântă, electricienii. Deci acolo toată lumea lucrează împreună deși vin, din, vin, vin, vin oamenii din lumi diferite, dar e un exemplu de unitate și când uh, descoperim culisele, asta, de asta ne dăm seama că scopul e să muncim în comun ca să iasă cel mai bine spectacolul, ca să beneficieze, beneficieze de aplauzele publicului. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Vă mulțumesc din inimă și pentru prezentarea acestui uh, proiect minunat și am ajuns la câștigătorul uh, premiului Carol cel Mare, Charlemagne de acest an, Workation din uh, Polonia și proiectul ne este prezentat de Thomas uh, Tomalik. Aveți cuvântul. Dzień dobry, nazywam się Tomek Tomalik, pochodzę z Polski i jest... Mă numesc Tomak Tomalik, provin din Polonia și merg la Uh, liceul uh, din Wroclaw în acest moment. Este o mare plăcere să vă prezint acest uh, proiect în Parlamentul European, unde mă aflu pentru prima dată. La începutul anului 2018 am depus candidatura proiectului nostru Vocation pentru a primi, a participa la premiul uh, Carol uh, cel Mare după ce uh, câștigasem un premiu național. Aș dori cu câteva cuvinte să vă explic ce este acest proiect. În fiecare an, Meeting Point Music Messiah invită tineri din Franța, Germania, Ucraina, Polonia și Italia să se întâlnească în Görlitz și în Zgorzelec unde pot lucra, se pot distra, pot discuta între ei în diferite limbi. Munca este una uh, dură, însă poate fi și distractivă, mai ales după ce ajungi să te cunoști mai bine. Stalag 8A este numele unui uh, lagăr german de prizonieri din cel de-al doilea război uh, mondial și istoria cred că poate să apropie oamenii în acest, uh, în acest lagăr de, de concentrare um, se regăsesc în fiecare an artiști și arheologi, de exemplu, arheologii au avut o săpătură acolo unde au găsit Uh, artefacte, cum ar fi monede și um, piese de joc uh, domino. Alți uh, participanți au putut să participe la activități de a suda diferite artefacte de fier. În anul 2016, arheologii au găsit și alte artefacte de uz cotidian și Uh, mai mulți artiști au creat o instalație artistică din uh, cărămizi și din uh, ramuri de copaci, am discutat ce înseamnă memoria, ne-am întrebat dacă există o memorie europeană. Asemenea, întâlniri ne-au determinat să credem că trebuie să tragem concluzii Uh, pornind de la trecutul, trecutul nostru comun uh, și pentru viitorul comun pe care îl avem. La sfârșitul la sfârșitul uh, proiectului, la sfârșitul taberei de muncă organizată de, de noi, au avut loc um, evenimente unde s-a citit poezie, Am, avem și un foc de tabără la, la sfârșit. Și totul se înche- și de fiecare dată este organizat și un uh, concert. Workation este o șansă de a te distra, de a discuta, de a găti împreună, de a face plimbări împreună. Ne organizăm cum dorim, în timpul liber, uh, participăm la diferite jocuri, cunoaștem mai bine uh, împrejurimile Gorlițului și a orașului Zgorlețec. Și ce ne dorim este să aducem la viață istoria locului respectiv, zonei respective. Nu am avut foarte mult timp la dispoziție și sper că am reușit să vă explic uh, despre ce este acest proiect. Cred că v-am prezentat uh, cele mai importante chestiuni pentru mine. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la, partid, la Parlamentul European și mi-ați uh, permis să vă prezint acest proiect. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru prezentarea acestui proiect uh, impresionant și în același timp extrem de important, pentru că cine nu-și cunoaște trecutul nu poate să-și influențeze viitorul și tocmai de aceea și în uh, generațiile actuale este important să ne aducem aminte cât de ce evenimente teribile se întâmplau în Europa în urmă cu nu foarte mult timp și de ce nu ar trebui ca asemenea evenimente să nu se mai repete pe viitor în Europa. Vă mulțumesc din inimă și cred că aceste trei proiecte în uh, moduri diferite ne-au, demo- ne-au demonstrat cât de creativi pot să fie în primul rând tinerii europeni și cu cât de multă pasiune se implică uh, tinerii pentru a îmbunătăți bucă, bucățică cu bucățică Europa, pentru a uh, permite o apropiere între oameni pentru a contribui la înțelegerea reciprocă a diferitelor culturi, a diferitelor uh, moduri de viață din Europa, de a pune accentul pe chestiunile comune, între noi și astfel să contribuim la construirea unor uh, punți între noi și nu la ridicarea unor ziduri. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Um, vă încurajez să continuați uh, în acest sens. Avem puțin timp pentru discuții și prima care ai dat cuvântul este Sabine Farhain din partea PP. Da, vă mulțumesc, aș dori să vă mulțumesc pentru că sunteți aici, pentru a ne prezenta Uh, munca dumneavoastră. Am avut și eu onoarea să fiu uh, prezentă la decernarea premiului Charlemagne, Car- Carol cel Mare, în uh, Aachen și aș dori să, să recunosc că m-au impresionat toate proiectele pe care le-am cunoscut și cele pe plan care au participat la competiția, competițiile naționale. Și cred că diversitatea care ne-a fost prezentată astăzi, uh, modul în care funcționează aceste proiecte, ne demonstrează uh, cum poate fi, cât de diferit poate fi percepută Europa de către tinerii din uh, zilele noastre. M-a fascinat în mod special și recunosc acest lucru sincer. pe mine m-a fascinat și m-a impresionat cel mai mult acest proiect legat de operă, pentru că este Um, este un mix al um, tradiției culturale, moștenirii uh, culturale și cred că muzica are această capacitate uh, de a transmite aceste idei uh, transfrontalier fără uh, operele construite peste tot în Europa, poate comunicarea europeană ar fi arătat astfel. Operele au contribuit la diferitele legături care s-au creat în Europa și în trecut și cred că este important să facem ceva și împotriva reapariției naționalismului, inclusiv prin intermediul uh, operei. În ceea ce privește proiectul Workation, este foarte important că se discută moștenirea istorică, că tinerii de astăzi sunt ajutați să se gândească care au fost experiențele din trecut, ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, care sunt elementele care ne unesc astăzi Uh, chiar dacă există diferențe între noi. Este ceva foarte important. Este important ca tin, cât mai mulți tineri să înțeleagă toate aceste chestiuni. Și apoi ideea uh, viselor pe care le au migranții care ajung în Europa, care sunt uh, percepțiile lor față de Europa, care sunt valorile importante pentru ei și noi, ca adulți, ca politicieni europeni, avem multe de învățat de pe urma acestui angajament. Vă mulțumesc pentru acest angajament. Um, cred că veți, uh, sper că veți putea să vă continuați aceste proiecte, sper că veți putea inspira și alți tineri să lucreze, să creeze asemenea proiecte și aștept cu nerăbdare uh, ediția viitoare a acestui uh, premiu. Silvia. Di una cosa che mi ha molto colpito. Da, m-a frapat ceva că voi cu toții aveți în comun uh, exigența asta a memoriei, că ați menționat-o cu toții, să depășiți uh, prejudecățile, prejudecata despre opere, despre refugiați, uh, apoi cea de a se împotriva faptului de a se reuni. Bun, Dumneavoastră ați vorbit de o carte pe care ați scris-o și e o carte foarte frumoasă și sunt uh, mai mulți refugiați care au scris cărți. Cred că uh, e bine să promovăm uh, răspândirea acestor autobiografii. Că, poate că e bine să avem această mărturie directă, nu din mass media. E foarte important foarte important ca cei care au aceste prejudecăți să cunoască de la primă mână aceste experiențe că le-ar permite să, să lase deoparte aceste prejudecăți. Poate că și casele de editură ar trebui să fie mai atente la aceste cărți. nu faceți, faceți parte din opera Europa juvenilie, adică care uh, face o educație artistică, mai sunt asociații de acest gen. Cred că e o experiență foarte importantă ilustrată de dumneavoastră. Noi am invitat uh, un uh, gânditor care ne-a spus că un artiști se nasc europeni pentru că muzica nu cunoaște frontiere. Și aș vrea să știu cum credeți că pot să se dezvolte aceste experiențe ca să devină un exemplu pentru toți? Putem să vă ajutăm? Ce să facem și noi ca să uh, fie mai uh, bine cunoscute aceste experiențe la nivel european? Vielen herzlichen Dank, Helga. Helga Mulțumesc acum Helga Trüpel. All of you, uh, I enjoyed your presentation. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Mi-au plăcut toate prezentările foarte mult, mă simt inspirată. Aș dori să citez o parte din cele spuse de dumneavoastră ne spunea, nu voi lăsa oamenii să îmi fure visul. Eu asta am încercat să fac în 30 de ani de politică și foarte des simt că am avut succes. Cred că e o abordare foarte bună. Înțeleg că îți place Berlinul și mie îmi place foarte mult, îmi plac și alte orașe, dar cred că Berlinul e într-adevăr minunat pentru că e atât de divers, multicultural, există mulți migrați, refugiați care sunt intelectuali, scriitori, muzicieni și toți locuiesc acolo între est și vest, între Africa și SUA și foarte mulți oameni se află acum acolo. E un mix foarte interesant și oameni din Israel și am o prietenă evreică care a plecat din New York și s-a mutat la Berlin pentru că îi place mult mai mult decât Manhattan sau New Yorkul. Cred că e o publicitate foarte bună pentru Berlin. Și ce ne spuneați în legătură cu opera? Uh, ca să ajungem la tineri, să îi facem să înțeleagă de ce opera e atât de minunată și plină de emoție. E important ca tinerii să aibă ocazia, într-adevăr, să înțeleagă. Eu știu doar oameni care spun din cadrul operei, care spun nu reușim să ajungem la tineri. Eu cred că e minunat și e o publicitate minunată și aș pune și eu acest proiect pe pagina mea de internet dacă e posibil. Și din Polonia, ce ne spuneați dumneavoastră dacă există o memorie europeană Europeană. Cred că e o întrebare foarte interesantă pe care noi o discutăm des aici în Comisia de Cultură. Poate că nu există o singură memorie europeană, ci o combinație între mai multe memorii. Și acestea împreună fac un rezumat al amintirilor. Cred că e foarte important să înțelegem că nu e o singură memorie, ci sunt mai multe și dacă vrem să învățăm lecțiile istorice, atunci avem nevoie de aceste perspective diferite și să sperăm că într-adevăr vom învăța și nu ne vom întoarce la greșelile la a repeta greșelile pe care statele europene le-au făcut în deceniile și secolele trecute. Mă bucur foarte mult că vă aflați aici, mă bucur că ați avut toate aceste proiecte și vă rog să continuați. Mulțumim foarte mult, Julie Ward, acum. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că ați venit să ne vorbiți astăzi, să ne dați o rază de speranță Tinerii cred că vor fi răspunsul în ceea ce privește viitorul, așa că mă bucur foarte mult că vă aflați aici. E minunat. Și e minunat să avem o asemenea diversitate a proiectelor, dacă îmi permiteți să spun. Reprezentați aspecte foarte diferite din activismul tinerilor și cred că e important să arătăm această varietate a felurilor în care tinerii pot să-și răspândească ideile și pot să uh, ajungă să comunice cu alți oameni. Eu m-am ocupat de un raport pe dialog intercultural, diversitate, educație, valori fundamentale. Această comisie parlamentară a răspuns prin acest document la declarația de la Paris. 28 de miniștri de educație, în educație au venit, s-au reunit după uh, după ceea ce s-a întâmplat la Charlie Hebdo pentru a avea un răspuns european. Trebuie să înțelegem că trebuie să găsim căi de comunicare, trebuie să putem comunica unii cu ceilalți peste frontiere, prin artă, prin voluntariat, prin întâlnirea cu alți oameni, adică tocmai programele pe care ni le-ați prezentat voi astăzi. Mie îmi sunt foarte cunoscută în această sferă. Fara, vreau să-ți mulțumesc în special pentru ce faci tu. Eu mă ocup de chestiuni legate de LGBT în statul meu, dar și în Europa și chiar mai mult. În weekend am fost la Scopie pentru că am mers la un eveniment acolo pentru tinerii LGBT și știu câtă suferință există și câtă discriminare există și știu că persoanele transsexuale se confruntă cu un mare val de ură. Așa că eu cred că tu faci ceva foarte important, o tânără femeie foarte mândră care va face ce are de făcut. E minunat că te afli aici. Vii dintr-o situație atât de dificilă, ai supraviețuit și acum poți să fii un lider. Poți să te folosești de arte ca fiind metoda, metoda de a-ți transmite mesajul și cred că ne poate inspira pe toți acest fapt. Și Vorbesc cu oamenii cu care, de care mă ocup în comunitatea LGBT. Voi spune mai departe povestea ta, pentru că cred că e o poveste care merită să fie spusă. Da, mulțumim foarte mult. Acum vă mai dau cuvântul tuturor pentru că ați mai primit și câte o întrebare sau două la care poate ați dori să răspundeți și începem din nou cu Fara. Voi începe cu întrebarea doamnei Costa. Lucrez cu niște edituri. Prima mea carte Acolo distribuirea nu a fost atât de rea. Am vândut aproximativ 18.000 de copii, le-am trimis în școli pe tot continentul, țineam discursuri pentru tineri. A fost interesant să merg în școli și să vorbesc cu norvegieni de 10 ani, cu finlandezi de 15 ani. Erau foarte curioși, îmi puneau întrebări nu erau atât de răutăcioși ca adulți, erau foarte inocenți, care e mâncarea ta preferată, care e filmul tău preferat, așa interacționam cu ei. Și din nou arată faptul cât, că e importantă această interacțiune umană și că devenim răi abia când creștem. Da, și eu iubesc Berlinul, îl iubesc atât de mult. Primul cuvânt german pe care l-am învățat a fost ahzo când am ajuns și tot timpul spuneam doar atât ahzo, ahzo și acum prietenul meu îmi spune în fiecare dimineață aceste cuvinte, așa că îi spun tipul ahzo din Germania. Berlinul e minunat și ahzo înseamnă înțeleg ahzo, îmi spuneți ceva și înțeleg, spun ahzo, deci așa, spun același lucru. De multe ori cineva mă intervievea și spunea ahzo, ahzo și mă întrebam de ce spune tot timpul acest cuvânt și interpretul mi-a spus înseamnă înțeleg. Așa că da, Berlinul e fantastic, multicultural, Chestiunile LGBT, da, sunt foarte importante pentru mine. Eu sunt o femeie trans, sunt foarte mândră de acest fapt. Eu nu mă confrunt cu mare discriminare pentru că societatea noastră e foarte vizuală. Uh, din fericire și în, com- în comunitatea trans se numește trecerea, adică trecerea prin societate și fi- când ajungi să treci prin societate și să fii perceput ca sexul pe care l-ai acum. Oamenii cred că am fost născută femeie când merg pe stradă, dar am foarte multe surori în comunitate care au de-a face cu o discriminare oribilă. De fapt, Berlinul a fost primul oraș din Europa care a avut un centru de de refugiați pentru LGBTQI. E un lucru foarte important și pe care trebuie să-l spun despre Berlin. Și încercăm acum să răspundim totul în toată Europa, pentru că refugiații LGBTQI în celelalte state sunt puși împreună cu ceilalți și acolo există multă discriminare până și violență. Bine, vă mulțumim foarte mult, Mirko! E, ehm, per rispondere ad alcune, alcune... Innanzitutto la Da, vreau să încerc să răspund. În primul rând, mulțumesc pentru interesul care ne onorează. Da, Opera Europa, sigur, e un program. Încercăm și noi, am cerut o întâlnire, să avem o întâlnire cu ei, dar nu este ușor pentru că sigur că ei sunt foarte ocupați. Sono non sono tra le, le, le priorità. Și poate că tinerii nu sunt neapărat printre prioritățile lor, că noi nu suntem mari finanțatori cu milioane de euro. Noi avem uh, experiențe ale tineretului, dar se pare că nu se înțelege că noi facem ceva ce nu fac uh, birourile de marketing. Deci mm, creăm o legătură cu teatru. Oamenii se simt acasă la opera, la teatru. Uh, che la relazione influenza il contenuto. Se spune că il influențează conținutul. Ă, cineva nu știe neapărat ce e la teatru, dar vine un prieten și îi spune haide, fii puțin curios și atunci se implică. Eu am fost și președintele unei asociații studențești la Verona și mi se tot spunea, păi, da, eu nu, eu nu sunt cult, n-am o cultură muzicală. Și eu le spuneam, nu trebuie să ai o cultură muzicală, haide la teatru și vezi cum uh, merge treaba. Și uh, am atras pe mulți la teatru, bine, noi încercăm, nu e ușor ca un tânăr să ceară o întâlnire cu o persoană din conducerea unei opere, unui teatru, unii ne primesc totuși imediat și fac toate eforturile pentru tinerii, mă gândesc la un festival de muzică de cameră din Mantova, E l'Italia è un teatro dove c'è un teatro d'opera ogni... Uh, eh, bine, poate în Italia e mai uh, importantă muzica clasică, opera, e și o mare concurență și se încearcă eh, să se vină cu multe inițiative. Bun, uh, se tot repetă că opera trebuie să devină mai accesibilă. să vorbim și de dialog intercultural eu, la vârsta de 9 ani a fost uh, prima oară la operă. Tata m-a dus să văd Aida, o operă care vorbește de, de, de, de iubire interrasială, vorbește de două ore și jumătate, vorbește de dragoste, de, răz, de război, dar ultimul cuvânt e pacea, pacea se cere pacea. Deci muzica ne oferă o mulțime de posibilități uh, de a interpreta uh, oricum clasicul e ceva intemporal uh, atemporal și astăzi ne transmite uh, ceva Uh, totdeauna când mă duc la teatru, pur și simplu am pielea de găină, ne transmit uh, multe sentimente, sunt mulți uh, uh, artiști care ne pot transmite niște emoții formidabile, da, și LGBTI, de altfel, la teatru, teatru este un loc unde mm, nu contează de unde vii, uh, dacă interpretezi bine muzica, e singurul lucru important. Sunt uh, orchestre cum ar fi orchestra lor Barenboim, care uh, demonstrează exact acest lucru. Anul acesta s-au împlinit 25 de ani de la moartea lui Nureev de Sida, și apoi filmul Filadelfia, tot 25 de ani de când a ieșit filmul Philadelphia, uh, tot despre un caz de SIDA și acolo e un moment din film în care, se, uh, în care cel care moare de SIDA uh, ascultă o arie care spune că aduc nenoroc celor care mă doresc, dar în acel nenoroc ne-am întâlnit și cu dragostea. Și mă rog, noi am organizat o conferință printr-o asociație muzicală. Este o media pentru parlare de HIV. Și vorbea, am vorbit despre, am utilizat arta ca să vorbim despre HIV cu o cercetătoare din Atlanta care uh, lucrează, face studii uh, despre HIV și s-a emoționat foarte mult uh, când a participat la întâlnirea cu noi că muzică, prin muzică se transmite, se, trans, se pot transmite lucruri care nu se pot transmite prin cuvinte. Mulțumesc! Tomaș. Mulțumim și acum are cuvântul Thomas Tomalic. Mulțumesc! Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru cuvintele frumoase adresate și aș dori să le mulțumesc și organizatorilor. Organizatorii sunt acei oameni care reușesc să își aducă contribuția la natura bună pe care o au ceilalți. Vreau să le mulțumesc și acelor oameni care s-au ocupat de atelierele artistice. Aceștia sunt oameni care au făcut această muncă întreaga lor viață. Participanții au fost studenți pasionați, studenți pasionați de arhitectură, arheologie și oameni ca mine. linia mea de studiu nu are nimic de a face cu subiectul reuniunii, dar e mai mult decât o reuniune între oameni cu interese diferite. De aceea vreau să vă mulțumesc și le mai mulțumesc încă o dată și organizatorilor. Da, încă o dată vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim că ați venit astăzi aici și ne-ați prezentat proiectele dumneavoastră. Cei care au participat cred că au fost foarte impresionați și nu pot decât să repet, continuați și încercați să inspirați și pe alții. Noi proiecte, și în orice caz continuați proiectele existente. Sunt minunate. Vă mulțumim foarte mult că v-ați aflat aici și toate cele bune și felicitări că ați câștigat premiul Charlemagne. Și acum mai facem și o fotografie. Da, facem o fotografie de familie cu cei care au mai rămas din comisia noastră și cu cei trei laureați.